Signore e signori, buongiorno. Vi chiedo cortesemente... Doamnelor și domnilor, bună dimineața. V-aș ruga să luați loc. Asta pentru că aș dori să putem să începem activitatea zilei de astăzi. Vă doresc bun venit tuturor, în special oaspeților care ne vor vorbi astăzi. De asemenea, aș dori să mulțumesc doamnei vicepreședinte a Comisiei Europene, doamna Viviane Reding. Această inițiativă o datorăm domniei sale, în plus, inițiativa a fost sprijinită pe deplin de Comisie și de Parlament, de Comisia Petiții, pe care am onoarea de a o prezita. În conformitate cu ordinea de zi, vom începe cu o prezentare a doamnei Reding și am să-i dau cuvântul fără alte tărăgănări. Mulțumesc foarte mult, domnule Mazzoni, onorați membri, doamnelor și domnilor. Îmi face o plăcere deosebită să vă urez bun venit la un seminar care, în opinia mea, va fi foarte important pentru cetățenii noștri. Știți că noul tratat de la Lisabona a revoluționat politicile europene și procesul de generare a politicilor, plasând cetățeanul în centrul tuturor politicilor. De asemenea, a oferit un caracter obligatoriu cartei drepturilor fundamentale. Asta înseamnă că această carte trebuie să ne ghideze în toate politicile pe care le formulăm la nivelul instituțiilor europene și va trebui să fie respectată de statele membre de fiecare dată când pun în aplicare achiul comunitar. <clears throat> Carta este echivalentul european al Declarației Drepturilor. Se bazează pe valorile centrale ale Uniunii Europene și apără drepturile și libertățile noastre cele mai importante fost concepută pentru a da posibilitatea oamenilor să beneficieze pe deplin de drepturile fundamentale în toate situațiile tutelate de dreptul european. Este un instrument viu care ar trebui să fie folosit zilnic de instituții, de statele membre, atunci când acestea pun în aplicare legislația europeană, și de tribunalele din statele membre când aplică această lege. De aceea, în 2010, Comisia Europeană a adoptat o strategie privind punerea în aplicare eficientă a cartei. Obiectivul a fost acela de a da un exemplu. Este esențial nu doar pentru cetățenii Uniunii Europene, ci și pentru încrederea reciprocă între statele membre. Mai, în termeni mai generali, dorim să creăm mai multă încredere a publicului în politicile Uniunii Europene. <clears throat> Prioritatea Comisiei este aceea de a se asigura că această carte este respectată în fiecare etapă a procesului legislativ la nivelul Uniunii Europene. Din ziua în care uh, Comisia Europeană începe să-și pregătească propunerea legislativă, prin procedurile de amen, prin amendamentele pe care le înaintează Consiliul și Parlamentul și până la ziua în care acestea, aceste legi sunt puse în aplicare de statele membre. <clears throat> și apoi, sigur, într-o etapă ulterioară, punerea lor în aplicare este controlată de Comisia Europeană. Și deci, în toate aceste etape, drepturile fundamentale trebuie să fie respectate interesul cetățenilor și așteptările în legătură cu carta sunt deosebit de ridicate și acest lucru a fost confirmat de raportul anual privind aplicarea Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale publicată în luna martie a acestui an. Acest raport intenționează să monitorizeze progresele realizate în materie de punere în aplicare a cartei și oferă informații suplimentare cu privire la modul în care Comisia, alte instituții europene și statele membre au procedat pentru a aplica această cartă. Este interesant să știm că acest raport subliniază uh, numărul mare de scrisori primite de comisie din partea publicului, toate cu referire la drepturile fundamentale. Deci există un interes crescut la nivelul publicului european, însă este și o problemă pentru că trei sferturi dintre aceste scrisori se refereau la chestiuni care nu țin de mandatul strict al legislației europene. Asta arată că încă scopul cartei nu este foarte bine înțeles, la fel nici competențele care revin prin cartă Comisiei și altor instituții ale Uniunii Europene. Într-adevăr, parlamentarii în această cameră știu că această carte nu se aplică în toate situațiile în care e vorba de respectarea drepturilor fundamentale în statele membre. Nu, ea se aplică doar atunci când un stat membru pune în aplicare acquis european. De asemenea, carta nu dă o putere comisiei de a interveni în cazul în care drepturile fundamentale sunt încălcate. Și acest aspect esențial este foarte adesea neînțeles. Această neînțelegere a fost confirmată și de o analiză efectuată de Ombudsmanul European care a arătat că 72% dintre cetățenii europeni nu înțeleg sau nu se consideră suficient de bine informați în legătură cu această carte a drepturilor fundamentale, ce înseamnă aceasta și cum este aplicată. Domnilor și domnilor, acesta este unul dintre motivele pentru care suntem astăzi aici, pentru că suntem cu toții de acord că această situație nu este satisfăcătoare. <clears throat> pentru a reduce întârzierile în materie de impunere a respectării drepturilor fundamentale și pentru a evita dezamăgirile autoritățile naționale, instituțiile europene, alte organisme vor trebui să facă un efort concertat pentru a informa mai bine cetățenii în legătură cu acele situații în care se aplică prevederile cartei și în care nu se aplică prevederile cartei. Această răspundere ne revine tuturor și prin, noi, prin, prin tuturor înțeleg noi instituțiile europene, dar și Agenția pentru Drepturile Fundamentale sau statele membre însele. Raportul anual privind punerea în aplicare a cartei este primul pas efectuat de comisie tocmai pentru a informa mai bine cetățenii. Acesta indică problemele concrete cu care se confruntă indivizii și explică de ce uneori un Europeană nu poate acționa, pentru că există anumite limite uh, impuse acțiunilor sale prin tratate. Însă, un aspect care mi se pare de o importanță crucială este acela că și dacă această carte nu se aplică activității unor instituții europene în anumite cazuri, totuși drepturile fundamentale continuă să fie garantate la nivel național în conformitate cu sistemele constituționale naționale. Nu există nicio fractură, nu există un spațiu liber acolo. Nu, pur și simplu altcineva preia aceste atribuții, însă cetățenii nu au de unde să știe acest lucru. Cine într-un anumit moment tutelează și gestionează această chestiune și de aceea comunicarea informațiilor prin drepturile fundamentale este deosebit de complexă, așteptările sunt mari, aspectele juridice sunt deosebit de complexe și sunt absolut sigură că aceleași probleme se regăsesc și la nivel național. Prin urmare, este important ca la nivel european și la nivel național să facem un schimb de experiență pentru a vedea cum am putea rezolva mai bine această problemă. Asta pentru că, în ultima instanță, important nu este instrumentul care se aplică într-un anumit caz, nu. Important este ca cetățenii să primească un răspuns. Prin urmare, ce putem face pentru a îmbunătăți situația? cetățenii noștri așteaptă să beneficieze de un acces uh, ușor la justiție pentru a-și putea rezolva problemele. Ei nu-și bat capul cu ceea ce numesc avocații sursele legii, izvoarele legii. Ei vor ca drepturile lor să fie asigurate și respectate. Însă, atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Uniunii Europene, le lipsește informația și lipsa de informație în ceea privește accesul la justiție este un obstacol în calea asigurării drepturilor cetățenești. N-am făcut deja primii pași pentru a rezolva această chestiune. De exemplu, noi am inclus informații în legătură cu locul în care te poți plânge în caz de încălcare a drepturilor fundamentale pe portalul e-justice. Însă trebuie să mergem mai departe. Și de aceea suntem astăzi aici împreună, pentru că trebuie să vedem împreună cum putem colabora, cum ne putem coordona acțiunile. Trebuie să îi auzim pe toți cei care primesc plângeri la nivel european și la nivelul statelor membre și să vedem cum se descurcă aceștia. Doamnă președintă, cu mult vreme în urmă, când eu prezidam Comisia PETI, am organizat prima întâlnire a ombudsmanului european și președintii, președintii Comisiilor Naționale de Petiții, exact din același motiv. Pentru că doream să rezolvăm aceste probleme. Cel care poate rezolva problema trebuie să o rezolve, deci cel care primește solicitarea în primă instanță. Problema cu această carte se leagă de, e o continuare practic a unor probleme cu care ne confruntăm și despre care știm de mulți ani. <clears throat> Problema e că cetățenii nu bat la ușa potrivită atunci când au o plângere și este în interesul acestor cetățeni să nu, nu să primească o scrisoare, ne cerem scuze, nu putem face nimic. Nu asta așteaptă ei și pe bună dreptate. Nu, și să, le, să redirecționăm plângerea și apelul lor către autoritățile competente la nivel național sau la nivel european. mișcarea nu este dinspre noi, spre autoritățile naționale, ci și în sens invers, este perfect posibil. Prin urmare, trebuie să creăm un sistem practic, funcțional, care să ne permită să ne ocupăm noi de aspectele juridico-instituționale, de care evident cetățenii nu se pot ocupa ei înșiși și să încercăm să le dăm un răspuns. Haideți să vedem împreună cum am putea întări cooperarea între ombudsman, ombudsmanul copiilor, instituțiile privind egalitatea și instituțiile naționale care asigură respectarea drepturilor omului cum am putea redirecționa anumite plângeri, pe baza căror criterii și în conformitate cu ce procedură am putea face acest lucru. Situația este următoarea. Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, în primul rând trebuie să înțelegem modul în care diferiții protagoniști se ocupă efectiv de aceste plângeri și ce practici există deja acest volum imens de experiență pe care îl avem în, în sală, aici, ar trebui să ne permită să, să găsim anumite răspunsuri și să pregătim terenul pentru o colaborare între protagoniști la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. Mai există încă un protagonist important pe care aș dori să-l menționez aici. Judecătorii. Ei totdeauna au fost implicați în impunerea respectării legislației europene. Trebuie să contăm pe ei dacă vrem într-adevăr ca această carte să fie respectată, pentru că ei interpretează și aplică legislația europeană. <clears throat> Doamnelor și domnilor, împreună cu Comisia Petiții, avem alături de noi un grup de distinși experți care ne vor vorbi despre aceste chestiuni. Mă bucur să văd că mulți au dat curs invitației noastre și aș dori să mulțumesc doamnei Mazzoni, președinta Comisiei PETI, pentru implicarea personală. Eforturile domniei sale și eforturile tuturor membrilor Comisiei Petiții, care, dacă ți-e zis, e, e comisia Parlamentului European în care afli cele mai multe lucruri despre ceea ce nu merge bine în Uniunea Europeană. Prin urmare, contribuția dumneavoastră este deosebit de importantă, pentru că răspunderea noastră comună este aceea de a da un răspuns cetățeanului. Este aceea de a da un răspuns serios Răspunsul îmi pare rău, dar uh, solicitarea noastră nu ține de, noastră nu ține de competența mea. Asta nu e un răspuns, în opinia mea. De aceea mă bucur să vă văd pe toți aici împreună și sper că după această întâlnire vom fi identificat anumite metode de colaborare care să permită instituției, oricărei instituții, oriunde ar fi aceasta localizată și orice ce instituție ar fi, dar să poată da un anumit răspuns, un răspuns care să arate cetățeanului într-adevăr, da, cuiva îi pasă de mine. De aceea suntem astăzi aici. Colaboratorii mei o să-mi prezinte rezultatele dezbaterii de astăzi. Ringrazio la vicepreședinte. Mulțumim, domnul vicepreședinte Reding, pentru comentariile dumneavoastră. Cred că, într-adevăr, ați identificat acele domenii problematice în care, într-adevăr, pe care trebuie, într-adevăr, să ne concentrăm atenția cele lucruri pe care trebuie să le deslușim pentru a găsi un răspuns, după cum spunea și doamna Reding. Noi suntem practic ghișeul deschis pentru public al instituțiilor europene, reacțiile publicului vin la noi, comentariilor vin la noi. Sigur, și Comisia Europeană primește astfel de scrisori, dar și, prin urmare Parlamentul Comisia Petiții trebuie în fiecare zi să dea răspuns la multe din îngrijorările exprimate de cetățenii europeni în legătură cu punerea în aplicare a acquis comunitar. în procedura de depunere a petițiilor și de analizare a acestora, un rol deosebit revine Comisiei PETI. Practic, noi suntem interfața cu cetățenii europeni și prin intermediul acestor petiții ei își exprimă îngrijorările sau plângerile, prezintă Parlamentului, dar și altor instituții. Procedura de lucru în Comisia repet, înseamnă că fiecare petiție primită este analizată de secretariat, urmează apoi o perioadă de investigație care implică toate instituțiile europene. Apoi se pun întrebări autorităților naționale și se pot efectua chiar vizite uh, de către anumiți membri ai Comisiei PETI în statele membre, parlamentari în principal, acești membri ai Comisiei, care călătoresc în anumite zone ale Uniunii Europene pentru a verifica faptele la fața locului. Scopul acestor vizite și activitatea comisiei în sine este cela de a găsi o soluție în cazul în care cetățenii nu reușesc să găsească ei înșiși o soluție să după cum spunea doamna Redin, cel puțin să oferim mai multă claritate cu privire la competențele precise ale fiecărei instituții. Asta în încercarea de a ajuta pe cetățenii Uniunii Europene să înțeleagă mai bine modul în care legile ar trebui să fie aplicate. Suntem astăzi aici pentru că încercăm să oferim o claritate sporită într-un domeniu deosebit de delicat, ce anume protejarea drepturilor fundamentale. Asta pentru că aici, acest domeniu de activitate, miza este deosebit de mare. mulți cetățeni ridică chestiuni care țin de drepturile fundamentale, primim un număr mare de petiții în acest sens, petiții care vorbesc despre presupuse încălcări ale drepturilor fundamentale. În prezent avem 56 de proceduri în desfășurare și mai sunt încă o serie de aspecte problematice care trebuie să fie clarificate. Dacă ne uităm la carte, după cum spunea și doamna Reding, și în conformitate cu experiența domniei sale acumulată de-a lungul anului, putem vedea că cetățenii Uniunii Europene privesc spre Parlamentul European, spre celelalte instituții europene, încercarea de a găsi un răspuns la problemele cu care se confruntă. Drepturile fundamentale sunt statuate în această carte și când ele devin lege, își schimbă caracterul, devin mai importante. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt aplicate așa cum trebuie. Deci carta enunțează drepturile fundamentale, dreptul la demnitate umană, dreptul la siguranța fizică, protejarea familiei, libertățile fundamentale, libertatea de expresie, dreptul la informație, dreptul la proprietate, dreptul la justiție, la libera circulație, de crearea organizațiilor și asociațiilor. Sunt 54 de articole, 50 dintre ele definesc precis angajamentul de a respecta anumite principii fundamentale. carta și modul în care aceasta este interpretată trebuie să asigure protejarea acestor principii și de asemenea să se asigure că acestea sunt interpretate într-un mod clar și coerent. aceasta permite cetățenilor europeni să vadă cum întreg procesul funcționează. Din nefericire există însă o serie de întreb- semne de întrebare în legătură cu modul în care aceste articole sunt interpretate și trebuie să clarificăm aceste elemente dacă vrem să putem da un răspuns clar cetățenilor. În primul rând trebuie să vedem cum interpretăm articolul 51. După cum spunea și doamna Reding, acesta spune că dispozițiile cartei trebuie să fie luate în considerație în punerea în aplicare a acheului comunitar. La articolul 52 privind convenția prin drepturile omului și drepturile și libertățile fundamentale se spune că trebuie să mergem și mai departe. Și aici începe să joace un rol interpretarea textului Convenției. Eh, și cetățenii își trimit eh, cererile de informare și primesc eh, avizele Comisiei. Comisia apoi analizează diferitele competențe ale instituțiilor europene implicate și în multe cazuri este nevoie de investigații suplimentare legate de uh, drepturi și libertăți, de protecția minorilor, discriminare și poziția adoptată de Comisia PETI în acest moment este de a declara aceste petiții, petiții pe aceste subiecte eligibile pentru a ne asigura că nu neglijăm niciunul dintre niciuna dintre problemele care ar putea submina drepturile cetățenilor noștri. Totuși trebuie să fim atenți și să nu intrăm în zone dificile din punct de vedere al atribuirii competenței sau uh, a modului în care interpretăm competența. Încercăm să ne asigurăm că există o interpretare consecventă a cartei și așteptăm astăzi să auzim sugestii care ar putea să ne ajute în activitatea noastră și sigur ne vom asigura de faptul că cetățenii sunt la sunt în centrul preocupărilor noastre. Dați-mi voie să introduc acum primii vorbitori de astăzi. Uh, nu înainte de a-i spune la revedere doamnei Reding, care din păcate trebuie să plece. Încă o dată mulțumim uh, Comisiei și doamnei Reding pentru susținerea aceste activități și pentru că uh, are această disponibilitate de a colabora cu Comisia PETI a Parlamentului European. Așadar, în uh, prima noastră sesiune vom examina semnificațiile practice ale Cartei Europene a Drepturilor Omului și modul în care putem comunica mai eficient cu cetățenii în legătură cu domeniile în care se aplică această carte. Aș vrea să le urez bun venit vorbitorilor noștri, doamna Monica Flașicova Benova, domnul profesor Giuseppe Tezauro, domnul profesor Șef Van Erp, doamna profesor Elspeth Gild și domnul profesor Jean-Paul Jacquet. Aș vrea să le urez bun venit tuturor și conform ordinii de, pe, conform ordinii de zi dau cuvântul doamnei Flașică Benova. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Bun venit. Uniunea Europeană uh, dă din ce în ce mai multă importanță drepturilor fundamentale. Nu sunt în favoarea exagerărilor sau a declarațiilor pompoase, însă apreciez foarte mult ideea unei Uniuni Europene ca Uniunea Drepturilor Fundamentale. Este, prin urmare, o mare onoare pentru mine să fiu raportor uh, pentru raportul anual al Parlamentului European privind situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Și, de asemenea, este o mare plăcere să mă adresez dumneavoastră la seminarul de astăzi. Problema de pe ordinea de zi este clară. Carta drepturilor fundamentale nu va însemna prea mult dacă rămâne doar un document scris pe o hârtie. El trebuie să fie util cetățenilor, trebuie să fie implementat în practică și dacă implementarea vrem să fie eficientă, atunci cetățenii trebuie să aibă măcar o cunoaștere uh, generală a cartei și a situațiilor în care ea se aplică. După cum știm cu toții, asta pare să fie o problemă și acesta este motivul pentru care ne întâlnim astăzi aici. Conform uh, datelor uh, Ombudsmanului European, aproximativ 72% dintre cetățenii europeni nu consideră că sunt informați corespunzător în legătură cu Carta Europeană a Drepturilor Omului. Ar trebui să recunoaștem că aceasta este responsabilitatea noastră a instituțiilor europene. Repet, pentru ca drepturile scrise în carte să fie eficiente, uh, publicul trebuie să fie mai bine informat în legătură cu aceste drepturi și cu modul în care ele se pot fi apărate atunci când există încercări de încălcare a drepturilor. Uh, canale de informare mai bune și mai eficiente și mijloace, de, mijloace reparatorii sunt necesare în câteva zone. În primul rând, uh, în domeniul protecției copiilor și tinerilor. Adesea tinerii nu-și cunosc drepturile, nu știu cum să și le apere, nu știu uh, cui să se adreseze. În al doilea rând, și acesta e un comentariu general, există o mare confuzie în legătură cu rolurile pe care le joacă diversele uh, remedii juridice Comisia a folosit un termen potrivit atunci când s-a uh, referit la uh, practici uh, confuze din partea petenților, în sensul că bat la ușa greșită. Există câteva principii de bază care trebuie explicate. Atunci când statele membre nu implementează corect legislația națională atunci uh, există reguli în Constituțiilor interne în legătură cu protecția drepturilor. Deci dacă cetățenii consideră că drepturile lor au fost încălcate, ei vor să se asigure că plângerile lor se adresează cât mai repede uh, tribunalelor naționale competente sau instituțiilor specializate în drepturile omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului oferă un, un nivel suplimentar de protecție odată ce toate căile interne naționale au fost epuizate. Trebuie subliniat faptul că Comisia nu este o curte de apel, un tribunal de apel împotriva deciziilor uh, tribunalelor naționale sau internaționale uh, Indivizii care consideră că drepturile lor fundamentale au fost încălcate trebuie însă să aibă uh, informații în legătură cu căile de atac existente în statele membre. Asta cere utilizarea, promovarea utilizării instrumentelor existente prin informarea publicului general în legătură cu instituția care are competență să se ocupe de plângerile lor. Portalul e-justice, portalul european, uh, poate fi util în această direcție și uh, va trebui să se adapteze constant la nevoile cetățenilor europeni. Portalul ar trebui să ofere publicului informații în legătură cu uh, remediile juridice în uh, cazul uh, încălcării uh, presupuse a drepturilor fundamentale. Portalul ar trebui să fie ca o platformă informațională disponibil, uh, disponibilă în legătură cu uh, căile eh, legale de atac în cazul eh, încălcărilor eh, drepturilor omului și, aceasta, și acesta ar trebui să funcționeze în concordanță cu Comisia PETI și cu autoritățile naționale, cu registrele curților de justiție și cu Curtea Europeană a Drepturilor Omului și cu alte instituții ale Consiliului Europei. În cazuri în care carta nu se aplică, Comisia explică cum încălcarea drepturilor fundamentale de către statele membre ar trebui uh, îndreptată spre autoritățile naționale relevante. Este rolul nostru la seminarul de astăzi să ne gândim cum să instituționalizăm un astfel de mecanism. Cred că sunt câțiva pași importanți care au fost deja făcuți de Comisie în ce privește informarea publicului în legătură cu rolul Uniunii Europene în chestiunea drepturilor fundamentale. Unii merită să fie menționați. Comisia și-a intensificat activitățile informaționale privind rolul Uniunii și puterile acesteia în zona drepturilor fundamentale, precum și posibilitățile de intervenție. Comisia trebuie de asemenea să se asigure că uh, petiționarii primesc explicații, la fel ca și toate părțile implicate. cum am menționat deja, drepturile copilului sunt adesea slab sau deloc cunoscute. Ar fi de aceea de dorit să se scrie o explicație într-un limbaj ca pe care copiii să-l poată înțelege. De exemplu, dacă comisia răspunde unei uh, plângeri care nu intră în zona de competență, ar trebui să aibă o anexă explicativă în forma frequently asked questions, cele mai frecvente întrebări. Comisia ar trebui să promoveze informarea și pregătirea profesioniștilor din domeniul juridic și autorităților judiciare, incluzând judecătorii. Uh, ar trebui să se păstreze uh, strânsa colaborare cu autoritățile judiciare, civile și penale și cu toate celelalte foruri de justiție. În concluzie, dați-mi voie să Uh, ofer o notă de background uh, problemelor care vor fi discutate astăzi. Recenta criză din zona euro, cu siguranță uh, exist, poate fi privită și ca un stimulent pentru o mai bună integrare a Uniunii. Pentru că mie mi se pare că întregul proiect european este amenințat și este rolul nostru să ne asigurăm că Uniunea Europeană este cât mai apropiată de cetățenii săi. Una dintre modalitățile acestea se află în fața noastră. Putem informa publicul european în legătură cu drepturile sale fundamentale și modurile eficiente uh, de a se proteja. Uh, situația recentă în care Comisia a putut accepta doar o treime dintre plângerile uh, primite este inacceptabilă. Există un risc ca cetățenii să perceapă greșit uh, această posibilitate de a aplica uh, Carta Drepturilor și să se, asta să aibă un efect negativ asupra percepțiilor asupra Uniunii Europene. Și asta uh, este un lucru, ar fi un lucru nefericit în, într-un moment în care Europa se confruntă cu atâtea provocări uh, dure. Vă mulțumesc pentru invitație, doamnă președinte. Cred că seminarul acesta va fi eficient în rezolvarea acestor probleme și le doresc tuturor participanților uh, discuții fructuoase. Vă mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Eh, grazie a te, eh, collega Benova. Mulțumesc, doamna Benova. Vreau să vă informez pe toți că vom da mai întâi cuvântul tuturor uh, prezentatorilor invitați și după aceea colegii uh, europarlamentari prezenți vor avea ocazia să intervină uh, și de asemenea și din personalul tehnic dacă vor dori să intervină și jumătate din timpul de 4, adică 45 de minute va fi dedicat dezbaterii cu uh, parlamentarii și cu prezentatorii. Așadar, acum dau cuvântul domnului profesor Tezauro și mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat la acest uh, moment de reflexie comună. Eu am avut uh, privilegiul de a fi într-un punct de observație destul de bun în acești ultimi 30 de ani în ce privește drepturile fundamentale, adică Curtea de Justiție și astăzi Curtea Constituțională. Carta Drepturilor Fundamentale, ca toate celelalte texte juridice, e atât, o, o, o foaie de hârtie, un document care trebuie făcut să trăiască, trebuie să fie viu trebuie alimentat zi de zi de către cei care lucrează în sistemul judiciar, nu doar de judecători, de administratori, de legislatori, de toți cei care, într-un fel sau altul, sunt chemați să contribuie la uh, transpunerea în viața acestui instrument extrem de important. În realitate, această cartă a apărut după o lungă perioadă în care uh, subiectul drepturilor fundamentale uh, s-a uh, configurat într-o manieră destul de eficientă prin intermediul jurisprudenței. În toți acești ani în care tratatele nu spuneau nimic în legătură cu subiectul drepturilor fundamentale. Și această cartă nu s-a născut așa din uh, nimic, ci a fost rezultatul unui unui consens uh, Însă, e, timp de câțiva ani nu s-a știut ce reprezenta ea, când de fapt ea este un mare ajutor din punct de vedere al interpretării juridice, foarte important, pentru toți cei care lucrează în dreptul uh, comunitar. Odată cu tratatul de la Lisabona, ea a devenit un instrument uh, obligatoriu, chiar și din punct de vedere formal. Ce a uh, făcut tratatul de la Lisabona? În primul rând, uh, aș spune că aș compara efectul tratatului de Lisabona cu efectul deschiderii unei sticle de șampanie. În sensul că așteptările erau mari. Mulți spuneau uh, carta asta nu e nimic, nu are nicio valoare. Și asta sigur că nu era adevărat. Odată cu tratatul de la Lisabona, faptul că această carte a primit statut de tratat a crescut foarte mult gradul de încredere în această carte. De multe ori, mai ales presa, dar nu numai presa, a, au, a creat o, o, ex, o așteptare, un anumit, un anumit orizont de așteptare. Și când acest orizont de așteptare nu s-a realizat, evident a urmat un moment de, de uh, gol, de cădere. Și într-un astfel de moment, uh, cred că ne aflăm și acum, și toată lumea gândea Uh, că această cartă ar fi un instrument absolut de control și protejare a drepturilor fundamentale. Dar să nu uităm că odată cu Tratatul de la Lisabona, Carta Drepturilor Fundamentale a devenit un document comunitar. Și problema aplicabilității acestei carte este o problemă veche. Este similară cu problema aplicării dreptului comunitar. Nu știm cum se aplică dreptul comunitar. Nu nu doar, uh, dreptul comunitar nu trebuie doar pur și simplu aplicat. Uh, în uh, această carte și de asemenea și în cele două texte rezultate din reforma Lisabona, este aproape obsesivă reamintirea faptului că această cartă uh, aduce o noutate absolută în ce privește respectul drepturilor fundamentale și mai ales în ce privește competențele Uniunii Europene în acest domeniu. Sigur, toate aceste lucruri sunt dificil de explicat cetățenilor mai ales când toți auziseră povestea că această carte a drepturilor omului va fi panaceul pentru toate problemele din domeniu. Cum să explici cetățeanului că sunt totuși situații în care această cartă nu se aplică pentru simplul motiv că nu se aplică acolo dreptul comunitar. Cum să explici uh, din potrivă că într-o situație acoperită de dreptul comunitar se aplică fie Carta Fundamentală, fie Convenția Europeană, fie Constituția Națională? Faimoasa, faimoasa uh, formulare privind uh, caracterul multinivel al drepturilor fundamentale. Deci trebuie explicat că unul dintre aceste trei instrumente au uh, uh, competențe și care dintre ele uh, trebuie aplicat. Ar trebui, uh, sigur, mai mult de 10 minute ca să vă pot explica motivele acestei mari iluzii. Această mare iluzie se datorează în primul rând presei. Presa nu vrea jumătăți de măsură, presa vrea uh, acțiuni în forță, puternice. Și atunci când Carta Drepturilor Fundamentale a devenit tratat, dar aplicabilă doar în limitele dreptului comunitar, asta nu e o știre foarte puternică. E un lucru normal, pe când ziarele trăiesc din știri uh, ieșite din normal. <coughs> Profesorii care le predau studenților la drept au, și tinerilor în general au o mare responsabilitate pentru că ei trebuie să le spună acestor tineri care sunt căile de aplicare a cartei fundamentale pentru a ajunge realmente la protecția unui drept fundamental. Profesorii și-au inventat cumva dreptul comunitar în bagajul lor de cunoștințe, lipsesc de multe ori principiile fundamentale. și ei spun în aulele unde predau o serie de lucruri care corespund așteptărilor și dorințelor lor mai degrabă decât realității juridice. E mare responsabilitatea profesorilor, cum spuneam, pentru că a învăța pe cei tineri e o responsabilitate foarte mare tinerii interiorizează, absorb uh, foarte multe lucruri care le sunt transmise și uh, foarte repede. Sigur, diseminarea, răspândirea știrilor e rapidă și avocații și pentru avocați și judecători Carta fundamentală era un instrument absolut de protecție a drepturilor fundamentale. Cuvântul adeziune, aderare, aderare la tratatul de la Lisabona și în, în protocol și așa mai departe, a fost interpretat ca și o adeziune la Convenția privind drepturile fundamentale uh, legată de tratatul de la Lisabona. Or, vedeți, primele propoziții, nu doar în Italia, ci și în alte țări, pentru că trebuie să uh, Uh, aplicăm jurisprudența Curții Europene la toate țările Uniunii Europene și să examinăm această jurisprudență pentru a înțelege că acesta, această orientare se răspândește în toată Europa. Cu alte cuvinte, uh, Carta Fundamentală, dincolo de efectul direct pe care îl are cu siguranță, reprezintă o mare dialectică în ce uh, privește diferența între principiile generale și normele comune, tot felul de discuții inutile uh, deci dacă am începe să aplicăm uh, carta uh, în domenii în care nu ar trebui să o aplicăm. Așadar, aici este o mare responsabilitate a judecătorilor și avocaților și uh, la noi în Italia timp de câteva, o perioadă destul de lungă de timp, a fost o diferență între judecătorii de drept comun și Curtea Constituțională. Pentru că Curtea Constituțională a spus uh, aveți grijă că mergeți prea mult înainte, exagerați cu aplicarea cartei fundamentale. Și acum suntem într-un moment de calmare a exceselor de entuziasm în aplicarea acestei carte fundamentale. Ce trebuie făcut? Eu voi începe de la ultima observație a doamnei Benova. După mine, ar trebui să începem prin a preda aceste principii copiilor cât mai tineri, să începem să prezentăm aceste idei la școală cu desene, ce, să, să învățăm ce înseamnă dreptul comunitar, ce înseamnă Carta Fundamentală fundamentală și cât de important este să uh, trăim împreună bărbați și femei de diverse culturi, origini și formații. Și după aceea trebuie să acționăm asupra profesioniștilor din domeniu, avocați și judecători. Uh, Uh, există un proces de uh, formare pentru judecători, dar nu și pentru avocații. Ori avocații sunt filtrul prin care uh, justiția ajunge la cetățeni, la public și de asemenea, să nu uităm că există și alte instrumente, cum ar fi Comisia Petiției a Parlamentului European, ca interfață cu publicul. Aș insista apoi pe nevoia de a instrui și jurnaliștii, nu numai avocații și judecătorii. Pentru că sarcina de a cunoaște Bun, să lăsăm la o parte profesorii. Eu sunt profesor, deci nu, nu vreau să, să, mă, să mă bag în această chestiune, în, în aceeași categorie, dar uh, operatorii, uh, profesioniștii din domeniu și cei care sunt interfața cu, cu publicul, uh, interfața justiției cu publicul, și care funcționează într-o structură uh, fundamentală. După aceea, uh, operatorii și instituțiile Uniunii Europene, care are sarcina unei integrări juridice cât mai avansate. Așadar, Poate așadar ar fi cazul să ne concentrăm atenția și resursele asupra acestor sectoare pe care le-am menționat. Vă mulțumesc pentru atenție. Lei, Mulțumesc, domnule profesor Tesauru. Dați-mi voie să vă spun că împărtășesc uh, opinia că ar trebui să implementăm o, o cultură juridică comună tuturor profesioniștilor domeniului și anticipăm un proiect al unei rețele europene de formare la, pentru uh, lucrătorii din domeniul judici, juridic și împreună cu alți colegi am semnat pentru astfel de inițiativă, așadar în, uh, ideile uh, dumneavoastră sunt în acord cu ale mele. Dau acum cuvântul domnului profesor Șifaner de la Universitatea din Maastricht. Vă mulțumesc. first of all, thank you very much, Madam Chair. Also... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, când vorbim despre drepturile omului, primul gând se referă la viața privată, la protejarea suspecților, la drepturile copiilor, dar un drept fundamental îl reprezintă și dreptul la proprietate. În aceste timpuri când economia se zbate atât de tare și când se pare că, iată, din nou suntem pe buza unei alte prăpăstii, mă refer la criza bancară care pare să se contureze, se pune întrebarea ce înseamnă drepturile cetățenilor noștri în mijlocul unei crize financiare din perspectiva dreptului la proprietate. Articolul 17 din cartă definește dreptul la proprietate și spune că fiecare, orice persoană are dreptul de a deține în proprietate, de a folosi, de a dispune și de a lăsa moștenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal. Apoi se spune, nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică. În cazurile și condițiile prevăzute de lege și, bineînțeles, această dispoziție se bazează pe articolul 1 din primul protocol al Convenției privind drepturile omului și interpretarea acestui articol 17 este inspirată din jurisprudența în cauză. Poate vă întrebați ce, poate, ce are de a face dreptul la proprietate cu dreptul european, când știm bine că această carte se aplică doar în sfera instituțiilor europene. Eu aș spune că are multe de a face. Aș dori să mă referez mai întâi la cauza Howard din 1979, când Curtea de Justiție a spus că dreptul la proprietate reprezintă un drept fundamental în dreptul european și aș dori de asemenea să subliniez faptul că există drept european în sfera dreptului la proprietate dispoziții de drept financiar, regulamentul privind insolvența, de exemplu, și acest lucru arată și că articolul 345 uh, TFEU spune foarte clar că dreptul de proprietate are o aplicare limitată în ciuda unei formulări generoase. Practic, chestiunile ce țin de naționalizare și privatizare rămân în competența statelor membre. Cum pot cetățenii să fie afectați de dreptul european? Prin regulamente, prin directive, după cum se știe, am făcut trimitere la regulamentul privind insolvența, acesta poate acoperi dreptul proprietății dar aceștia pot fi afectați și în alte moduri și aș dori să vă arăt care sunt două zone problematice. Bineînțeles, în timpul 10 minute nu pot intra în detalii, dar aș dori să vă subliniez aceste aspecte. Mai întâi aș dori să mă refer la cele patru libertăți. Libertatea de stabilire, libertatea de a cumpăra o a doua casă în țara în care trăiești. Există probleme enorme în acest domeniu. Este vorba de cumpărători, de, de proprietari, de case în Spania care sunt uh, confruntați cu limitarea cu privire la dreptul de proprietate, o limitare prin lege de care nu știau și care a avut ca rezultat confiscarea caselor lor fără o justă compensare. Bineînțeles, acest lucru n-a fost o problemă doar pentru cumpărătorii străini care cumpărau a doua casă, ci și pentru cetățenii din Spania, pentru proprietarii din Spania. Dar când vine vorba despre cumpărătorii străini, aici este un domeniu în care carta are un rol de jucat, aici este un domeniu în care dreptul european intervine. De aceea, Europa ar trebui să ia inițiativa de a face ca aceste limitări de drept public să devină mai vizibile, tocmai pentru a evita posibilele probleme care ar putea rezulta de pe urma violării articolului 17, dreptul de proprietate. Acest lucru se aplică și instituțiilor europene. Trebuie să evite încălcările făcând în așa fel încât dreptul public sau limitările legate de acestea, de acesta să fie mai transparente. O altă zonă problematică, în creștere aș spune, se referă la drepturile la pensie. În mijlocul crizei economice există presiune din toate părțile, din partea guvernelor, asupra sindicatelor, din partea organizațiilor, asupra oamenilor în vârstă în sensul reducerii drepturilor la pensie. Bineînțeles, jurisprudența CEDO în această materie este cât se poate de clară. Dacă există doar o simplă așteptare, aceasta nu este protejată de lege. Dar în momentul în care pui la bătaie propria, proprii bani, atunci bineînțeles că ai dreptul să-i recuperezi prin pensie. În circunstanțe economice drastice, poate că nu există alternative și pensiile trebuie să fie reduse, dar trebuie să fie un ultim remediu. Din nou, vă întreb, în ce măsură Carta Drepturilor Omului este, drepturilor fundamentale este afectată? În momentul în care ministrii noștri de finanțe discută despre măsuri de austeritate în statele membre, este foarte, ar fi cât se poate de simplu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 Yes, okay. Okay. În regulă. Dați-mi voie să fac un rezumat al celor spuse înainte să fiu uh, întrerupt de această pană de curent. Mă refeream la pensii și la drepturile de pensie. Bineînțeles, este dreptul oricărui stat să aibă un sistem de pensie pe care îl consideră adecvat. Același lucru se aplică și altor beneficii sociale. Totuși, odată ce un astfel de sistem a fost pus pe picioare și oamenii bagă bani în el, nu numai că există o așteptare din partea acestora, ci și un drept de a-și recupera acești bani. Practic, ei dețin proprietate în sensul articolului 17, așa cum dețin proprietate și în sensul articolului 1 din protocolul anexat la Convenția Drepturilor Omului. Și acest drept nu poate să, fie, să le fie luat. Bineînțeles, în momentul în care o economie este într-o situație chinuitoare. Se poate să nu existe alternative. Dar am mai spus-o. Trebuie să fie un ultim remediu acela de a reduce pensiile, pentru că nu se poate ca drepturile sociale să cedeze în momentul în care economia se prăbușește. Oamenii au drepturi sociale în special atunci când lucrurile nu merg bine și în special în momentul în care au dreptul la pensie, pentru că ei sunt oamenii în vârstă, ei sunt generația care a clădit societatea în care trăim noi azi, ei sunt cei care au contribuit la acest sistem și aș dori să vă spun că în cartă există și articolul 25, drepturile persoanelor în vârstă. Acesta dispune, Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și independentă și de a participa la viața socială și culturală. Cum poți să duci o viață demnă și independentă dacă pensia pe care practic ai plătit-o ți se ia? Bineînțeles, este nevoie de o, o echilibrare. Este nevoie de un, un exercițiu de echilibristică. Dar nu trebuie să luăm lucrurile prea ușor. În momentul în care sistemul se prăbușește, unde anume și cum intervine Europa? Ministrii noștri de finanțe trebuie să cea, cea, cer, să zicem, statelor, statelor membre să ia măsuri de austeritate. Deci, practic, intervin în economia națională a statelor membre. În momentul acela, Parlamentul European, Comisia, dar în mod special dumneavoastră, membrii Parlamentului European care reprezintă cetățeanul european ar trebui să fie cât se poate de precauți și să vegheze asupra protejării celor slabi. Vă mulțumesc! Grazie professore, ancora scuze per l'inconveniente. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Ne pare rău că am avut această mică problemă tehnică. Urmează profesorul uh, Elspeth Guild. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vorbesc pe marginea acestui, acestei teme de maximă importanță. Cum trebuie să tratăm plângerile cetățenilor care vizează drepturile fundamentale și cum găsim soluții la problemele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. O să încep printr-un exemplu. Într-o noapte m-au luat și m-au bătut, nu știu de ce. Ne-au dus într-un loc unde telefoanele erau într-o cameră mică și ne-au bătut. Mai întâi erau doi, apoi au mai venit doi. Totul s-a întâmplat noaptea, eram patru sau cinci și nu puteam dormi. Am făcut gălăgie, am urlat, am zbierat, pentru că toți înnebuniseră și nu ne simțeam bine deloc. Ne-au scos din cauza asta. S-a întâmplat acum o săptămână, erau mulți, m-au lovit cu bastoanele, trei sau patru ofițeri de poliție m-au lovit în picior de două sau de trei ori. Vi se pare că vorbim despre Libia lui Gaddafi? Nu. Este o plângere din partea unui copil neînsoțit din Grecia, dintr-un centru de detenție, caz care a fost raportat în Human Rights Watch Report în data de 21 septembrie 2011. Același lucru rezultă și din raportul ombudsmanului grec cu privire la condițiile de detenție din Grecia, Trei judecători de la CEDO în ultimele 18 luni au, s-au uh, referit la aceste condiții din Grecia și în altul comisar pentru drepturile omului a întocmit un raport și există o serie de alte rapoarte din partea organismelor și agențiilor ONU pe această temă. Ce cere Human Rights Watch în raportul său? Cere ca agenția, agenția de frontiere a UE, Frontex, care actualmente coordonează paza de frontieră, să înceteze să predea persoanele pe care le rețin colegilor din Grecia spre detenție. De ce? Pentru că toată lumea știe că aceste persoane vor fi supuse unei detenții în condiții care încalcă Articolul 4 din Convenție, interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Suntem sau nu în sfera de aplicare a cartei și în sfera de aplicare a dreptului european? Răspunsul a fost dat într-un comunicat de presă din 22 septembrie din partea Frontex și anume, nu, nu intrăm în sfera dreptului european, condițiile de detenție în centrele de detenție din Grecia reprezintă un element de drept național și intră în competența autorităților naționale elene. De aceea articolul 4 din carte nu a fost aplicabil, iar răspunsul Frontex a fost următorul. Ei nu consideră că trebuie să instruiască paza de frontieră din statele membre aflate sub coordonarea sa să înceteze să predea deținuții oficialilor eleni. Doamna comisar Malmström a efectuat o declarație pe blogul său în 22 septembrie ca răspuns la acest raport, informându-ne că au avut loc discuții cu Human Rights Watch pe marginea acestei teme, că trebuie să fie făcute presiuni asupra Greciei pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție și în același timp declarându-se de acord cu Frontex în sensul că vorbim despre o chestiune de drept național. A doua zi, avocatul general al Curții de Justiție și-a înaintat concluziile, pentru că nu există încă o hotărâre, cu privire la dacă sau nu un solicitant de azil sub, sub uh, perspectiva returnării sale în Grecia, intră sau nu în sfera dreptului european. Doamna avocat general Tristeniac a spus că da, carta se aplică, articolul 4 se aplică, date fiind condițiile de detenție din Grecia astăzi aranjamentele de la Dublin nu se aplică aici, ci se aplică carta. Asta pentru că statele, pentru că condițiile de detenție din Grecia sunt precare. Aceasta a fost concluzia avocatului general. Va trebui să vedem dacă sau nu curtea va fi de acord cu aceste concluzii. Este clar că condițiile de detenție din Grecia intră în sfera de aplicare a cartei în momentul în care vorbim despre locul în care solicitanții de azil pot să își introducă cererile. Este interesant de reținut din raportul Human Rights Watch că vorbim despre cetățenii europeni care sunt în mod direct vizați, vorbim despre paza de frontieră germană care participă în cadrul Frontex la aceste operațiuni. Aceștia au cerut autorităților de la Berlin să li se dea autorizația să nu predea deținuți, deci persoanele care au fost capturate la graniță, autorităților elene. În consecință, paza de frontieră germană nu mai este desfășurată în astfel de misiuni aceștia au considerat că nu li se poate cere să încalce articolul 4 din cartă. Dar întrebarea este care sunt acțiunile pe care le au oamenii la dispoziție. Răspunsul dat din partea instituțiilor este mai puțin satisfăcător, poate. Frontex transferă competența și spune este o chestie de drept național comisarul sprijină această poziție. În 7 septembrie anul acesta, BBC-ul a spus că, răspunzând la un raport ONU încă nepublicat privind condițiile de detenție ale deținuților din Afganistan, liderii NATO care răspunde trupele noastre în Afganistan au interzis predarea deținuților de către trupe NATO omologilor afgani, dat fiind faptul că aceștia ar avea de suferit de pe urma acțiunilor autorităților afgane. Din nou vorbim despre articolul 4 din carte. Nu se poate să predai deținuți unei autorități atunci când știi sau ai motive să crezi că acești deținuți vor fi supuși torturii sau unor tratamente inumane sau degradante. Avem așadar în Uniunea Europeană o situație extrem de dificilă. Avem articolul 4 din cartă care se aplică și care este respectat de trupele NATO în Afganistan în baza faptului că nu pot predea deținuți și este vorba despre oameni care trăgeau în ei dar avem paze de frontieră la frontiera turco-elenă care operează sub cupola Frontex, care susțin că articolul 4 nu se aplică. Iată cât de intens va trebui să lucrăm dacă ne dorim ca această carte să se aplice în mod eficient și să-i protejeze pe copiii neînsoțiți în Grecia și pe cei care vor să cumpere a doua casă în altă țară. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie a lei per il contributo. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră. Aș dori acum să dau cuvântul domnului profesor Jean-Paul Jacquet. Mulțumesc, doamne. Mulțumesc, președinte. Aș vrea să Uh, continui uh, ce s-a spus uh, înainte și să spun că în această afacere greacă, Belgia a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg pentru că aplicase regulamentul Dublin și trimisese în Grecia persoane intrate în mod ilegal în Belgia prin Grecia, via Grecia. Așadar, uh, suntem într-o situație complicată și a spune mai întâi că este un paradox, pentru că această cartă a fost concepută ca un instrument care să simplifice viața cetățenilor. Înaintea cartei, drepturile fundamentale erau garantate pe baza unei jurisprudențe foarte complexe a Curții de, Europene de Justiție, pe care cetățenii nu puteau să o înțeleagă dacă nu erau experți în domeniu. Și acesta este motivul pentru care s-a dorit o declarație foarte clară, foarte netă și aduc aminte că în timpul convenției reprezentantul guvernului uh, britanic uh, din acel moment, Lord Bartnett, spunea uh, vrem un text care să poată fi afișat în toate comisariatele de poliție din uh, Marea Britanie și cetățenii să-și cunoască foarte clar drepturile. De fapt, Carta n-a făcut altceva decât să complice lucrurile și mai tare și aș vrea să arăt această complexitate din prisma a două aspecte și să sugerez niște soluții. Mai întâi, avem o complexitate a surselor în materie de drepturi fundamentale. Imaginați-vă, în articolul 6 al tratatului este prevăzută carta. Dar și au fost menținute și principiile generale de drept care își trag uh, izvoarele din uh, tradițiile constituționale comune și din convenții. După aceea există Convenția Europeană a Drepturilor Omului, așa cum este aplicabilă prin intermediul cartei atunci când drepturile uh, garantate de convenție sunt aceleași ca drepturile garantate de cartă. Și după aderare există Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci cum vreți ca un amărât de cetățean să mai înțeleagă și să mai știe care sunt drepturile când este bombardat cu aceste, atâtea instrumente. Și a doua problemă, care a fost evocată, dar care e chiar mai complicată, problema este să știi cui îi se aplică carta. Și aici rămâi perplex. Ea se aplică instituțiilor europene, asta e simplu de înțeles pentru cetățean. Ea se aplică și statelor membre atunci când acestea implementează uh, dreptul european. Și aici intervine complexitatea. În carte se scrie atunci când statele membre aplică dreptul european, pentru că se dorea contracararea unei interpretări mai largi pe care ar putea o da Curtea de Justiție, spunând că drepturile fundamentale se aplicau, citez în engleză, in the field of community law, deci în uh, domeniul legislației comunitare. Însă, Până la urmă, în explicațiile cartei s-a încercat să se revină asupra acestei restricții atunci când se, și anume atunci când se aplică dreptul comunitar sau în spiritul unor, unor dintre cei care au interpretat atunci când se trans, transpune o directivă sau când se execută un regulament. Și asta poate fi clar pentru cetățean. Deci există acțiunile Uniunii Europene și apoi măsurile de transpunere a directivei sau de execuția a regulamentelor. Însă, aici e problema și dificultatea sugerată de colega mea în ce privește situația Frontex. Interpretarea merge prea departe astăzi și într-o afacere recentă care confirmă o jurisprudență îndelungată, un caz care se numește Sein Wittgenstein, Curtea Europeană de Justiție ne explică foarte clar ce înseamnă aplicarea legislației. Este vorba de o chestiune de uh, drept civil în Austria. Dacă prințesa Wittgenstein poate fi înregistrată ca prințesa Wittgenstein în Austria. Austria spune nu, noi nu recunoaștem titlurile de noblețe, deci nu poate fi uh, înregistrată. În mod normal este o problemă austriacă. Uniunea Europeană nu are competență în domeniul civil. Nu are nicio legătură cu dreptul Uniunii. Și totuși, răspunsul Curții Europene este că este o încălcare a dreptului de stabilire și de liberă circulație al uh, prințesei, ale prințesei, pentru că ea are un cont în bancă în uh, Germania și un alt cont cu numele de prințesa Falkenstein. Așadar, câmpul, uh, area de aplicare e foarte vastă și foarte dificil să știi dacă în acest caz dreptul Uniunii se aplică sau nu se aplică și ce a făcut Curtea Europeană a fost să aplice Carta Drepturilor Fundamentale, să aplice drepturile într-o situație în care Austria considera că are dreptul să interzică acest titlu. Este o situație particulară Uniunii Europene, pentru că uh, cetățenii au senzația că această carte se aplică, li se aplică în toate cazurile. Însă, această complexitate e normală, suntem într-un sistem uh, cu mai multe uh, nivele și amintiți-vă de situația din Statele Unite ale Americii, uh, unde la început, drepturile garantate de Constituția uh, federală nu se aplicau decât la nivel federal, iar drepturile prevăzute în Constituțiile statelor uh, americane se aplicau numai în statele respective. E o situație care se schimbă greu. Dar care e soluția? Am putea, aș spune eu, să ieșim din această dilemă uh, Uh, făcând ce au făcut americanii, dar ei au avut nevoie de un război de secesiune și să spunem că această carte se aplică și Uniunii Europene și uh, statelor membre în egală măsură. Nu cred că va fi nevoie de un război de secesiune, dar va fi nevoie de o revizuire a tratatelor, dacă vrem ca să existe acest efect universal al cartei. Uh, deci asta ar fi soluția înaltă, pe care deocamdată nu ne putem permite. Și atunci să luăm soluția joasă prin complexitatea surselor, și anume să continuăm să recenzăm foarte clar uh, conținutul drepturilor uh, pe care le au cetățenii și ce înseamnă ele să existe un website serios, profesional, dar și accesibil, care să spună Dreptul de proprietate prevăzut în cartă vrea să spună asta. Este completat de Convenția Europeană care adaugă următoarele elemente și la fel pentru fiecare drept să facem un compendiu al explicațiilor. Cred că este soluția cea mai simplă. Ca să răspundem la problema uh, ariei de aplicare în măsura în care aceasta va fi o noțiune tot permanent supusă interpretării jurisprudențiale și care nu va fi niciodată total clară. Și există o primă soluție uh, care uh, s-a aplicat la Frontex. Pentru a fi sigur, uh, Parlamentul a cerut ca drepturile fundamentale să se aplice Frontex. Deci fiecare dată când se stabilește mandatul unei organizații, trebuie să stabili dacă această carte se aplică sau nu. Și în al doilea rând, cred că trebuie creat un sistem care să nu lase niciun fel de pată albă, niciun fel de lacună. Să fie un fel de uh, casă de clearing, uh, un, uh, un sistem de compensare a drepturilor fundamentale. Cu alte cuvinte, un sistem uh, care atunci când primește o plângere de la un cetățean privind o încălcare a drepturilor sale, să o examineze și să uh, spună nu e treaba noastră, este treaba apărătorului drepturilor din Franța. Îi trimite o scrisoare a, uh, acestuia și el trebuie, este obligat să o accepte. Și invers, uh, avocatul poporului din Spania, de exemplu, trimite dumneavoastră Parlamentului European sau Uniunii Europene acele plângeri pe care, ă, despre care el consideră că sunt de competența Uniunii Europene. Așadar, am putea avea o abordare pragmatică și, de asemenea, pe baza unui acord informal care ar permite cetățenilor măcar să știe că Uh, se poate da un răspuns plângerii sale și că plângerea, petiția sa nu ajunge într-o imensă gaură neagră și singurul răspuns pe care îl primește de la Parlament sau de la Comisie ne pare rău, nu-i treaba noastră, descurcați-vă la nivelul dreptului național. Nu, nu la nivelul dreptului național. Uh, nu așa se răspunde. răspunde. Răspunsul ar trebui să fie duceți-vă și contactați-l pe domnul X care are datoria să se ocupe de problema dumneavoastră. Așadar, Aș dori ca această carte să se aplice într-o manieră generală tuturor sectoarelor de activitate ale Uniunii și ale statelor membre. Și există procedura de sancțiune care este prevăzută uh, de tratate în caz de încălcare gravă și persistentă a cartei și consider că în ultima vreme am cam închis ochii. Nu uitați că Parlamentul European poate sesiza Consiliul uh, cu o treime din membri, uh, cu două treimi din membri în legătură cu astfel de încălcări și în acest caz deci se poate uh, pune uh, pe roate această procedură, chiar dacă e vorba de drepturi naționale și de competențe naționale. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumim pentru această prezentare absolut remarcabilă. Deschidem acum dezbaterea. Eu sunt coordonator din partea verzilor la Comisia Petiții și am discutat la un moment dat o chestiune referită la încălcarea libertății media. Noi am apelat la un recurs la criteriile de la Copenhaga și am primit un răspuns foarte ciudat, conform căruia criteriile de la Copenhaga se aplică doar statelor candidate. <clears throat> Dacă e stat membru, nu se mai aplică. Noi am fost absolut șocați în Comisia Petiții să aflăm așa ceva. Am patru vorbitori pe listă, însă lista rămâne deschisă. Domnul Boștinaru, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și aș dori să mulțumesc foarte mult distinșilor profesori pentru contribuțiile și clarificările aduse, care, în umila mea opinie, sunt mai importante decât declarația doamnei Reding. De ce spun acest lucru? Ei bine, contribuțiile noastre confirmă faptul că astăzi decalajul dintre principiile noastre politice, legislația europeană, tratate sau Carta Drepturilor Fundamentale – și realitățile din statele membre, e bine, această discrepanță, acest decalaj este foarte mare, alarmant de mare de multe ori. Această situație trebuie să fie remediată în beneficiul cetățenilor europene, mai ales în contextul crizei actuale, după cum spunea domnul profesor. Singura instituție care poate interpreta legislația și constituția numai pe teritoriul Uniunii Europene este Comisia de la Veneția. în ultimii doi ani Parlamentul European s-a confruntat cu cel puțin trei caze majore de încălcare a cartei, în opinia noastră, însă noi am fost contraziși de comisie. Unul se referea la libertatea media în România, unul se referea la noua lege privind libertatea media în Ungaria și în al treilea caz Constituția maghiară. Și de fiecare dată Comisia Europeană ne-a spus, ne pare rău, nu putem interveni, de competența noastră ține doar aplicarea cartei în momentul în care se transpune legislația europeană în norme de drept intern. Însă în cazul Constituției maghiare, Convenția de la Comisia de la Vene- Veneție a spus în martie acestui an, în avizul lor um, 614 că, în conformitate cu articolul 51 alineatul 1 din cartă, dispozițiile acesteia se aplică doar instituțiilor, organismelor și agențiilor Uniunii, respectând pe deplin principiul subsidiarității și doar în proces de punere aplicare a legislației comunitare. Însă Comisia de la Veneția, la alineatul 25, spunea că, spunea că tratatul de la Lisabona, în articolul 25, dă cartei aceeași valoare juridică ca și cea de care beneficiază tratatele. Asta înseamnă că această cartă, inclusiv dispozițiile generale de la capitolul 7, are efect direct în statele membre și are prioritate asupra legislației interne care vine în conflict cu ea. Acum aș dori să întreb pe distinții profesori să clarifice acest aspect. Când se aplică această cartă și când poate fi interpretată ca o declarație politică doar? Doamna comisar Reding face uneori acest lucru, pentru că noi dorim ca această carte să fie respectată și Comisia să reacționeze. Mulțumim, eram și eu numărul 2 pe lista intervenienților și am să-mi respect acest loc. Întrebarea mea este următoarea. Vă refereați la intervenția Parlamentului în aceste chestiuni. Articolul 7 din tratat spune că Parlamentul este prima instanță care trebuie să reacționeze și am fost șocată să aud că la prima audiere anterioară la petiții, doamna comisar Reding s-a referit la aceasta ca bomba atomică din tratat. N-am pus bombe atomice niciun tratat, ci doar articole folositoare. Că bombele atomice nu se folosesc oricum. Deci, care ar fi legătura între articolul 2 din tratat și articolul 7, asta cu referire la drepturile fundamentale de bază, nu doar cu referire la anumite țări unde se fac interpretări eh, specifice pe baza subsidiarității. Și al doilea lucru pe care aș dori să îl întreb, comisia noastră împreună cu ombudsmanul eh, am discutat chestiunea accesului la documente, transparență și așa mai departe. Parlamentul a trimis un mesaj clar de câteva ori. Mesaj ignorat de comisie. Deci cine poate defini ce este un drept fundamental? Pentru că în acest drept fundamental, pentru că în carta accesul la documente, transparența și bună administrație sunt menționate explicit. Nu se aplică această dispoziție. Și o întrebare, nu pentru primii doi vorbitori că au plecat, ci pentru domnul profesor. Și a treia întrebare, a treia întrebare va veni de la doamna Diana Wallace. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim și vorbitorilor. Începem, într-adevăr, să, să deslușim uh, hățișul acestei probleme. E, într-adevăr, dificil pentru noi, parlamentarii, Probabil aceste drepturi au fost făcute publice și prezentate în mod excesiv, însă <clears throat> noi de multe ori ajungem să spunem cetățenilor, credeți că aveți anumite drepturi, dar de fapt nu beneficiați de ele. Nu mi se pare o stare de lucruri normală. Și această idee că avem două direcții paralele, o relație între cetățean și statul membru și una între cetățean și Uniunea Europeană, două, două direcții care nu se intersectează. Acest lucru a fost subliniat și de câțiva antevorbitori. Există drepturi economice bazate pe cele patru principii care sunt uh, statuate în directive și o asociere cu drepturile fundamentale, dar în astfel de cazuri, evident, cele două direcții se intersectează și atunci e just ca cetățenii să se aștepte la anumite măsuri venind din partea instituțiilor europene. Același lucru se aplică și scenariului descris anterior cu oamenii care au fost tratați foarte prost uh, în timp ce se aflau în custodia autorităților într-un stat european. Este evident că avem aceste situații de intersectare a celor două direcții, iar să, noi să facem un pas înapoi și să dăm un răspuns negativ, să spunem nu beneficiați de astfel de drepturi, sincer să fiu, asta contrazice toată experiența mea de avocat și de politician. Pentru că eu știu că noi suntem aici ca să punem la încercare și să extindem aplicarea legii, nu să o reducem. Mulțumim, Diana, spune președinta. Mai am uh, patru persoane care doresc să pună întrebări, deci v-aș ruga acum să răspundeți la primele întrebări, foarte pe scurt. Nu mai avem decât vreo 25 de minute la dispoziție. Deci cine ar vrea să răspundă pe scurt la cele întrebate până acum? Vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră și pentru observațiile făcute în ceea ce privește rolul drepturilor fundamentale. Evident, acestea trebuie să fie considerate în primul rând în procesul politic. Acolo începe totul. Însă, dacă după aceea cetățenii se plâng, spunând că anumite drepturi fundamentale nu au fost suficient de respectate pe durata procesului politic, dintr-un motiv sau altul, atunci ar trebui să aibă ocazia și posibilitatea să meargă la un tribunal și să roage acel tribunal să intervină. Situația se complică. Să mergi la un tribunal național sau la un, o curte europeană în caz de încălcare a cartei. Totuși, consider că aceste intersectări sunt inevitabile. Sunt parte a sistemului. Dreptul național și dreptul european nu sunt domenii complet separate, nu, sunt, nu există în izolare totală unul față de celălalt. E de dorit o anumită combinare a lor, anumite domenii sunt naționale, altele europene, altele mixte. Asta dorim și a fost conceput dreptul european și pe asta se bazează și întreaga Uniune Europeană. În ceea ce privește dreptul la proprietate și protejarea proprietății, după cum spuneam în intervenția mea, aceasta era protejată prin uh, precedentele din, din dreptul european. Exista acolo înaintea cartei. Uh, Asta ar fi răspunsul meu. Vă mulțumesc. Două răspunsuri vreau să dau mai Două răspunsuri vreau să dau mai întâi. Nu există lacune în dreptul fundamental. Problema este să știi care este calea potrivită pentru a proteja aceste drepturi. Fie că e vorba de jurisdicția națională și apoi Strasbourg, Curtea de la Strasbourg, fie calea Cartei Europene și apoi eventual Luxemburgul. Deci dificultatea nu este să-i spui cetățeanului că nu are drepturi, ci să-l ghidezi pe calea cea bună pentru a-și apăra aceste drepturi. În al doilea rând, am vorbit, s-a vorbit de valori și de articolul 7. Aș vrea să fiu foarte clar aici. Este vorba efectiv de o protecție care se oferă în cazuri excepționale. Dar nu este adevărat că criteriile de Copenhaga nu pot fi invocate în cazul uh, violării grave și persistente a drepturilor fundamentale, pentru că uh, Tratatul de la Lisabona introduce criteria de la Copenhaga prin articolul 2 unde se vorbește de valori și în cazul încălcării valorilor, dacă statele membre uh, încalcă aceste valori, atunci uh, procedurile articolului 7 se pun în mișcare. Și ele nu sunt uh, umilitoare, ca să spun așa. Prima procedură este amenințarea de a examina situația, deci nu e în niciun caz o condamnare pentru, un, pentru statul vizat. Se încearcă o rezolvare amiabilă a problemei împreună cu acest stat. De aceea, mă surprinde că în trecut, când nu aveam nimic și eram atât de severi cu austriecii și uh, de, după aceea am început să închidem uh, ochii la tot ce se întâmplă fără nicio problemă. Doamna președinte, mulțumesc. Mi-a plăcut foarte mult această metaforă. Eh, eh, Următorul pe listă, Judith Santini. cu riscul de a pune aceea, aceeași întrebare, am să întreb totuși pe scurt uh, următorul lucru. Am observat că mai multe instituții și Comisia consideră că ne-am descurcat foarte bine în materie de drepturile omului, așa că putem să o lăsăm mai moale și avem standarde oarecum duble uh, când, când discutăm problema drepturilor omului cu, cu țări terțe. Uh, îi silim pe alții să respecte aceste drepturi, pe când noi înșine nu luăm foarte în serios uh, criteriile de la Copenhaga. Uh, cazul legii media din Ungaria și problemele media din Italia. Uh, dumneavoastră cu toții ați fost deosebit de blânzi. Însă doamna comisar a spus că cetățenii trebuie să știe când bat la ușa greșită. Însă doamna profesoră Guild ne spune că se încalcă drepturile omului, uh, drepturile celor care vor să treacă din Turcia în Grecia. Aș vrea să-mi spuneți care este opinia dumneavoastră în acest sens. Pentru că dacă așa înțelegem să punem în aplicare Cartea Drepturilor Fundamentale, atunci evident pe undeva se face o greșeală și cred că ar trebui să clarificați acest mesaj mai în termeni mai clari. Mulțumim, spune președinta Mike Hasman. Eu nu am fost aici la prezentări, îmi cer scuze pentru acest lucru. Domnule profesor Jacquet, sunt de acord cu analiza dumneavoastră. Într-adevăr, când analizăm petiții în comisia noastră și comisia spune că ei nu au competența de a interveni, adesea invocăm Convenția Europeană a Drepturilor Omului pe care toate statele membre au semnat-o și dumneavoastră v-ați referit foarte bine la articolul 6, respectul pentru democrație, drepturile omului și statul de drept și se prevăd și sancțiuni acolo la articolul 7. Acest lucru a fost invocat o singură dată în cazul Austriei, când New York Haider a format o coaliție cu uh, democrat creștinii, iar Consiliul a avertizat Austria în legătură cu observațiile care reveneau aceste țări în temeiul tratatelor. Mi se pare că există o aplicare selectivă a acestui principiu. Noi am solicitat respectarea acestui principiu și când a fost vorba de confiscările de teren din Spania, oamenilor li s-au luat casele și terenurile fără drept de apel. Am văzut de asemenea când, atunci când un cetățean se mută dintr-o țară europeană în alta, parteneriatul lor cu o persoană de același sex nu este recunoscut ca atare în altă țară. Sigur, se invocă dreptul intern. Însă, dacă ne gândim la cetățenia europeană, vedem că anumite drepturi sunt diminuate sau diluate. De asemenea, ne confruntăm cu o chestiune absolut absurdă, discriminare pe motiv de naționalitate când se votează în statele membre un cetățean spaniol care locuiește în Marea Britanie nu poate vota decât în anumite alegeri. Și acest lucru se întâmplă peste tot în statele membre ale Uniunii Europene. Dacă avem o cetățenie europeană, e bine atunci trebuie să definim ce înseamnă această cetățenie europeană și să vedem ce drepturi presupune. Comisia, pe de o parte, spune carta se aplică doar atunci când e vorba de chestiuni care sunt acoperite de directive și regulamente. Nu atunci când e vorba de alte chestiuni fundamentale. Parlamentul însă insistă ca lucrurile să facă altfel. Care ar fi răspunsul? Mai am uh, două solicitări de luare de cuvânt. O să ascultăm și aceste întrebări și după aceea reprezentantul biroului ombudsmanului și un reprezentant al Agenției Grecești pentru Drepturile Omului. Dar întâi, doamna Ford. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mă bucur să particip la acest seminar. Eu vin uh, de la Libe, de la Comisia Libe și ca atare pot să vă spun că m-a, impresionat deosebit uh, prezentarea doamnei Elspeth Gill și mi se pare imposibil să spui că articolul 4 al cartei nu se aplică dreptului privind regimul de azil. Avem o legislație considerabilă în, în acest sens. Încercăm acum să elaborăm un nou pachet legislativ, însă Convenția de la Dublin, regulamentul de la Dublin este legislație europeană, e o lege europeană. Eu m-aș fi gândit că e absolut clar și evident că această carte trebuie să se aplice și dreptului eh, legislației privind azil, regimul de azil. Acest lucru a fost, eh, a fost evidențiat de un tribunal britanic, dar și la Strasburg, care au sprijinit verdictele de nereturnare în Grecia a solicitanților de azil. De asemenea, în ceea ce privește extradarea, predarea deținuților și tortura, niciun răspuns n-am primit de la instituțiile europene. Am avut un raport extrem de bine argumentat de la adunarea parlamentară pe care am prezidat-o am prezentat acest raport, dar nu ni s-a dat nici un răspuns la un caz care părea să implice o încălcare grosolană a dispozițiilor Convenției și a Cartei. Era vorba de complicitate la tortură. Pentru noi situația era extrem, extrem de clară. ceea ce privește legislația media, Constituțiile naționale, încă o dată, cazuri extrem de clare, referire la articolul 6 și 7, însă Comisia uh, s-a eschivat, a spus că există o serie de aspecte tehnice în directiva privind audiovizual, însă absolut deloc nu au recunoscut că e vorba de o subminare a valorilor europene, evidențiate ca atare și în tratatul de la Lisabona. În ultima instanță e vorba de o mentalitate care persistă, un fel de club diplomatic, o cultură a clubului diplomatic. Și mulți de la comisie refuză uh, să analizeze aceste cazuri de încărcare a dreptului european și de nerespectarea valorilor europene în aplicarea legislației europene. Se comportă de parcă ar fi un, un forum interguvernamental, o mână spală pe alta, pentru că vrem să ieșim toți basma curată și această problemă trebuie să fie rezolvată. Eh, Mulțumesc. Oh. <laughs> Thank you. I am from Romania. Mulțumesc din partea Comisiei Libe. Îmi pare rău că domnul Benio nu este aici, pentru că poate ar putea să răspundă. În multe țări europene avem o legislație care reîmprospătează vina colectivă a celui de-al doilea război mondial și mă refer la decretele Beneș, de exemplu. Multe state membre, precum Serbia, multe state, precum Serbia, au votat astfel de legi o a doua întrebare s a referi la dreptul la limbă și aș dori să știu dacă cunoașteți cauza Shoyom, un cetățean maghiar, Shoyom Laslo, fost președinte, a fost uh, oprit la frontieră, iar uh, interpretarea cartei fundamentale a fost cât se poate de interesantă, pentru că răspunsul a fost că în cazul domniei sale, libera circulație nu fusese încălcată pentru că el nu era un cetățean obișnuit. We, have the time just to have a few minutes. Domnul Ehan, unde este? Mai avem două minute. Foarte pe scurt, vă rog. Poate interveniți mai târziu din nou. Cu microfonul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint. Am cerut cuvântul pentru îi pun o întrebare domnului uh, Guild. doamnei Guild. Ea s-a referit la activitatea ombudsmanului Ellen pentru a investiga acțiunile autorităților naționale. Frontex este o agenție a Uniunii Europene și de aceea nu intră în mandatul ombudsmanului Ellen, dar intră în mandatul și în competența ombudsmanului european. Deci se pot face plângeri cu privire la aceasta la ombudsmanul european. Deci întrebarea mea către doamna profesor Gild este dacă are cunoștință despre vreun ONG care este în, implicat în această chestiune, dacă, ar, dacă s-a înaintat vreo plângere către ombudsmanul european. Vă mulțumesc foarte mult Trecem acum la răspunsuri și dau cuvântul domnului profesor Giuseppe Tezauro pentru început. Eh, no, eu volevo soltanto sottolineare. Da. Vă mulțumesc. Aș dori să subliniez faptul că în momentul în care ați vorbit despre euforia inițială, despre tratatul de la Nisa, despre acel entuziasm, despre acea efervescență, Obiectivul, bineînțeles, nu era acela de a denatura sistemul de drepturi fundamentale. Carta se aplică în contextul dreptului comunitar. Marea majoritate a cazurilor intră sub incidența acestuia. Intenția noastră nu a fost niciodată aceea de a denatura acest sistem. Nu înseamnă că tot sistemul este inaplicabil în multe cazuri. Majoritatea dispozițiilor de la NISA acoperă libertăți și drepturi de care cetățenii europeni se bucură și anume la trei niveluri diferite. În, la nivel național, la Strasbourg și la Luxemburg. Deci mă refer la nivelul unional aici. Există o serie de drepturi care nu pot fi exercitate dacă nu apelezi la platforme extrajudiciare. Sfera de aplicare a tratatului de la Nisa, dreptul comunitar conținut acolo este una foarte, foarte extinsă. Vorbim despre un domeniu de aplicare vast sfera drepturilor fundamentale se va extinde și mai mult pe viitor ca parte a sistemului comunitar general. Centrul de gravitate în următorii 10 ani o va constitui partea economică, drepturile economice și libertatea de a circula. mulțumită avântului integrării europene, mulțumită Curții Europene de Justiție, centrul de greutate, iată că s-a deplasat către libertatea de circulație a persoanelor și aceasta nu doar în calitate de operatori economici, ci și în beneficiul persoanelor fizice beneficiul persoanelor care își caută locuri de muncă în alte state. Este vorba despre, de asemenea despre studenți, despre persoane cu handicap. Libera circulație a persoanelor a atras atenția în mod clar asupra identității drepturilor fundamentale care beneficiază cetățenilor europeni. Și practic ele s-au extins și în beneficiul cetățenilor neeuropeni. Am avut o cauză la Curtea Constituțională în Italia, de fapt mai multe cauze în domeniul dreptului emigranților și mai ales în ceea ce privește pe emigranții non-comunitari cărora trebuie să li se garanteze și lor drepturi fundamentale, drepturile fundamentale. Poate că a fost o neînțelegere. Mai devreme spuneam că Nisa trebuie să fie implementată cu atenție. Carta de la Nisa trebuie să se aplice în multe sfere și trebuie să avem grijă ca aceasta să nu fie viciată în cursul aplicării, aplicării ei în niciun fel. Există, bineînțeles, o serie de neajunsuri pe planul implementării și pe planul creșterii competențelor. Comunitatea ca atare are la bază anumite principii, precum principiul acordării competențelor, acordării explicite a competențelor. Și bineînțeles, multe state sunt uh, geloase pe competențele acordate altora. Sorry for being a little bit, but we have... Îmi pare rău că vă zoresc, dar nu mai avem timp și aș, aș dori să-i dau cuvântul doamnei profesor Gild. Mulțumesc! Mulțumesc, Sara, mulțumesc, Ian, pentru comentariile voastre și pentru întrebări. Cu privire la carte, aș dori să spun că, la fel ca orice altă măsură ce ține de drepturile, funda- ce ține de drepturile fundamentale, de îndată ce lucrurile devin politice, vor fi unii care vor spune, ei bine, asta este doar o iluzie, nu reprezintă drept material dar iluziile și aspirațiile trebuie să fie transformate în drept și acest lucru s-a întâmplat în cursul istoriei CEDO, de exemplu. Dreapta, viața de familie, dreptul la viața de familie, protecția membrilor familiei și recunoașterea că acestea reprezintă drepturi adevărate este un astfel de exemplu. Bineînțeles că vom mai avea obstacole în Uniunea Europeană. V-am dat exemple în acest sens. Drumul devine tot mai greu. Nimeni nu dorește să insulte pe nimeni altcineva. Și iată, NATO, în exemplul meu, este mai orientat, or mai orientată către drepturile omului decât noi. Asta e o rușine. Nu știu dacă vreun ONG a abordat ombudsmanul european, dar eu o să fac această sugestie, pentru că, într-adevăr, este o platformă foarte bună. So NATO is applying to... Mulțumesc foarte mult, mă bucur că NATO aplică carta, sper că o aplică. Vă rog, dacă aveți remarce suplimentare, puteți să le faceți acum. Apropo de două lucruri. Mai întâi, <clears throat> în ce privește articolul 7, adesea auzim Comisia spune, Comisia face și așa mai departe. Însă, doamnelor și domnilor parlamentari, Tratatul de la Lisabona vă dă dumneavoastră dreptul de a pune în aplicare procedura din articolul 7. Nu știu dacă veți avea în continuare mai mult succes, dacă veți fi ascultați de Consiliul European, dar cel puțin puteți face un gest semnificativ. Așadar, să nu dăm cu pietre tot timpul în comisie, și să ne uităm mai întâi la bârna din, uh, din ochiul nostru. În ce privește dreptul de azil și regulamentul Dublin? Evident că a, uh, rezultă din carte, evident că Belgia și Grecia trebuie să aplice regulamentul Dublin respectând articolul 4 în ce privește dreptul de stabilire a reședinței a cuplurilor homosexuale. Evident că acesta este prevăzut în carte și în libertatea de circulație. Nu știu care va fi răspunsul care va fi dat în cele din urmă uh, curții, pentru că directiva privind dreptul de sejur e un pic dubioasă, dar e o întrebare care trebuie pusă carta este suficient de uh, generală pentru a ne permite să rezolvăm acest tip de probleme. În regulă, spune doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Sper că avem mulți reprezentanți ai comisiei, chiar dacă doamna Reding a plecat, pentru că uh, s-au spus lucruri foarte importante și interesante și s-au uh, dat sugestii care sper că vor fi luate în considerare în acțiunile viitoare ale Comisiei. Trebuie să menționez faptul că Sofia este pilotul Taunopoulos de, din partea Comisiei Elene pentru Drepturile Omului este prezentă și am promis că dacă mai avem timp la sfârșitul acestei dezbateri să-i dăm uh, ocazia să răspundă la întrebări acum, însă trebuie să ne grăbim și să trecem la următorul uh, panel. Vă mulțumesc pentru uh, prezentări și pentru clarificări și sperăm să cooperăm în continuare. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vom continua acum cu cel de-al treilea panel sub uh, titlul uh, Rezolvarea plângerilor uh, privind încălcarea drepturilor fundamentale, prezentarea practicilor din statele membre. Deci ne concentrăm asupra problemei centrale a acestui workshop și anume drepturile indivizilor și compensările pe care le pot primi atunci când ei consideră că drepturile lor fundamentale și mai uh, în special Carta Fundamentală a Drepturilor Omului uh, a fost încălcată și ei consideră că ar trebui să primească uh, compensații și pentru încălcarea acestor drepturi. Așadar, ca să fie foarte clar, acesta este centrul, punctul central al acestui workshop drepturile indivizilor. Dați-mi să spun încă de la început că atunci când uh, vine vorba de drepturile individuale, trebuie să ne gândim la legea maselor. Unde este cel mai mare număr de cazuri și care sunt instituțiile care pot oferi uh, protecție eficientă. Ideea este ca această carte să aibă efect prin toate instituțiile și prin toate canalele pentru ca indivizii să beneficieze cât mai mult. Așadar, trebuie să ne gândim, într-adevăr, așa cum s-a spus și înainte, cât de importantă este funcția îndeplinită de avocați, de tribunale, de uh, instituțiile de uh, analiză internă ale administrației publice și, sigur, la funcțiile importante îndeplinite de uh, mediator, de ombudsman și de uh, instituțiile externe Uniunii Europene care se pot ocupa de rezolvarea plângerilor. Voi începe acest panel cu o întrebare provocatoare. Am invitat oare astăzi aici partea cea mai puțin eficientă a sistemului de apărare a drepturilor omului pentru că în calitate de avocat știu că un judecător are puterea să de a, să ordone o măsură reparatorie pentru un individ. Uh, dacă un individ are un drept, un judecător poate spune ordon uh, acestei companii sau acestui stat sau acestui guvern să îi dau acestui om aceste drepturi. Pe de altă parte, ce putere au instituțiile de rezolvare a plângerilor? Asta este un lucru despre care aș vrea să discut astăzi. Un alt lucru este legea maselor. Câte cazuri Uh, pot rezolva eficient aceste instituții specializate și uh, care este ponderea lor în ce privește numărul de plângeri și uh, eficiența lor. Mă gândesc la canalele clasice și de asemenea prin aplicarea cartei, prin intermediul sectorului judiciar și prin instituțiile de analiză internă ale administrației publice. Așadar, i-aș întreba pe paneliști care e situația oamenilor uh, care vin în fața noastră, unde au fost ei înainte să ajungă la noastră, la cine au apelat, ce proceduri au adoptat înainte să vă uh, caute sau uh, dumneavoastră ați fost prima instituție la care au apelat. Cum se compară resursele dumneavoastră cu canalele clasice de rezolvare a problemelor, tribunale, avocați, sunt sute de mii de avocați în Europa, să nu uităm. Pe de altă parte, instituțiile de analiză internă ale administrației publice, care este rata noastră de succes? Cât de mare este procentajul de cazuri în care considerați că petiționarul are dreptate, dar dumneavoastră, din cauza limitelor uh, uh mandatului dumneavoastră, nu puteți ordona uh, măsuri reparatorii sau dumneavoastră aveți posibilitatea să faceți acest lucru pe baza Cartei Drepturilor. Deci suntem uh, mai întâi într-o misiune exploratorie asupra unei părți din sistemul general care dă efect Cartei Drepturilor Fundamentale și, cum spuneam inițial, Comisia încearcă să obțină un efect maxim al uh, Cartei asupra cetățenilor. Și uh, la sfârșit, vom constata, mă tem, că niciunul dintre, niciuna dintre instituțiile europene nu are puterea de a ordona măsuri reparatorii. Comisia nu poate face acest lucru, poate eventual să scrie scrisori și să înceapă proceduri de infringement, dar în termeni juridici, o procedură de încălcare a tratatului, o procedură de infringement nu duce niciodată la situația în care cetățeanul își obține direct uh, drepturile. Și același lucru este adevărat, de exemplu, Uh, pentru instituția uh, uh, care se ocupă de petiția Parlamentului. Sigur, noi putem să scriem scrisori, putem să facem presiuni, dar puterea de a da măsuri reparatorii până la urmă rămâne la sistemul judiciar. Așadar, haideți să ne comparăm informațiile și cunoștințele și aș vrea să introduc pe distinși oaspeți care reprezintă câteva dintre instituțiile specializate în drepturi fundamentale mai întâi, uh, dom- doamna Dominic Bodis uh, a fost membru al Parlamentului European, uh, a avut două mandate și acum este, din iunie 2010, 2011, este apărătorul drepturilor, adică avocatul poporului în, în Franța. Apărător al drepturilor, așadar avocat al poporului, ombudsmanul Franței. Al doilea vorbitor, Manuel Aguilar Berda, din Spania, este adjunctul uh, avocatului poporului din Spania, deci ombudsman adjunct, responsabil pentru educație și cultură, sănătate, politică socială, planificare și uh, rolul uh, sectorului public. Al treilea vorbitor este Des Hogan, este director adjunct al Comisiei Irlandeze pentru Drepturile Omului, președinte al grupului juridic de lucru din grupul european al Instituțiilor Naționale de Apărare a Drepturilor Omului. Și al patrulea vorbitor este Peter Redding, director al Comisiei pentru Politici Juridice, Egalitate și Drepturile Omului din Regatul Unit. Al cincilea vorbitor este Serge Leonard, uh, consilier juridic al reprezentantului pentru drepturile copilului uh, din Comitatea franceză din Belgia și, în fine, din uh, partea Agenției pentru Drepturi Fundamentale din Viena, care este o creație a Uniunii Europene și a legislației europene, dr. Israel Butler. Înainte de a lucra la această agenție, a fost lector la Facultatea de Drept a Universității din Manchester. Așadar, vă rog, uh, domnule Budui, aveți uh, cuvântul și uh, aș fi bucuros dacă ați putea răspunde la câteva dintre întrebările pe care le-am pus. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc uh, mai întâi pentru faptul că m-ați invitat să iau parte la acest uh, eveniment, pentru că așa am ocazia să prezint în numele uh, Parlamentul European o nouă instituție care a fost creată în Franța printr-o reformă constituțională și anume ceea ce noi numim apărătorul drepturilor. Apărătorul drepturilor este o funcție prevăzută așadar acum în Constituție și care adună, regrupează patru instituții care existau înainte, mediatorul Republicii, ombudsmanul, apărătorul copiilor, care uh, se ocupă în special de bună aplicare a Convenției Internaționale privind drepturile copilului, alta autoritate de luptă împotriva discriminării și promovării egalității și, în fine, Comisia de Deontologie a Uh, securității care se ocupă de deontologia uh, instituțiilor uh, securitare, poliție, jandarmerie, administrație penitenciară, etc. Așadar, patru autorități administrative independente reunite acum într-o singură și unică autoritate constituțională. Astfel încât misiunile specifice, de exemplu, de apărare a drepturilor copiilor sau privind deontologia poliției și jandarmeriei, astfel încât aceste uh, misiuni specifice, aceste sarcini specifice să nu se piardă, să nu se dilueze într-un ansamblu prea vast. Uh, structura noastră prevede ca apărătorul drepturilor să aibă trei adjuncți, un adjunct pentru copii, un adjunct pentru lupta împotriva discriminării și un adjunct pentru deontologia uh, poliției și jandarmeriei. Și am ales ca aceste funcții să fie ocupate de trei femei. Și mai există trei colegii care se ocupă de aceeași, aceeași problematică. Copii, discriminare, uh, forțele de securitate. Peu complex, mais qui fonctionne Legislatorul a dorit această factură destul de complexă, dar care funcționează bine, pentru a se asigura că fiecare misiune în parte și fiecare sarcină în parte nu se pierde și nu se diluează. Pentru că, din punct de vedere cantitativ, cantitativ acest lucru s-ar fi putut produce. Dacă doriți să vă dau câteva cifre ale activității noastre. Anul trecut, înainte de implementarea reformei, cele patru instituții primeau în total 5.000 de plângeri. 5.000. Dar care se repartizau într-un mod foarte inegal. 100.000 de plângeri, mă scuzați, din care 80.000 veneau la ombudsman, aproximativ 15.000 la discriminare, cam 3000 la apărarea copiilor și 250-300 uh, pentru deontologia serviciilor de securitate. Așadar, efectiv exista posibilitatea ca într-un ansamblu atât de vast, cele 250-300 de plângeri privind uh, deontologia forțelor de securitate să se piardă cumva în volumul de 80.000 de dosare și de plângeri primite de ombudsman. Așadar, uh, grație colegilor, adjuncților care există, ne asigurăm că fiecare caz este urmărit în mod uh, corespunzător. În ce privește mijloacele de intervenție, există trei uh, părți. Pe de o parte e vorba de tratarea individuală, examinarea individuală a dosarelor pe care le primim. În al doilea rând, toate acțiunile de promovare a legalității și de difuzare a bunelor practici, în special în ce privește lupta împotriva discriminării, accesul non-discriminatoriu la uh, locuințe, uh, slujbe, servicii și mai departe. Și al, al treilea nivel, propunerile de reformă pe care le putem face guvernului sau Parlamentului. Această reformă este importantă pentru cetățean, fiindcă sistemul devine mai simplu. Înainte, când o persoană, o familie, se confrunta cu o dificultate pentru că nu reușea, de exemplu, să-și uh, înscrie copilul uh, care suferea de un handicap și se deplasa în cărucior, nu reușea așadar să și-l înscrie la școală. Familia se adresa mediatorului pentru a rezolva problemele cu administrația sau se putea adresa autorității de luptă împotriva discriminării pe motiv de handicap sau se putea adresa apărătorului copilului pentru că era vorba de un minor și adesea familiile se adresau la trei instituții și primeau adesea răspunsuri diferite și chiar contradictorii. Pe când acum există o, un ghișeu unic, ca să spun așa, o intrare unică și noi suntem cei care alegem procedura cea mai potrivită pentru a încerca să dăm satisfacție celor care ne sesizează. Reforma eh, favorizează cetățeanul și pentru că accesul la apărătorul drepturilor este mult mai ușor Înainte, ombudsmanul nu putea fi sesizat decât prin intermediul unui parlamentar, deputat, senator sau parlamentar european. Uh, la fel se întâmpla și în, uh, când era vorba de chestiune de deontologie a securității. Astăzi, orice persoană, chiar și un minor, poate sesiza apărătorul drepturilor. Și de altfel s-a văzut într-o serie de plângeri pe care le-am primit o creștere imediată, mai ales în domeniul deontologiei forțelor de securitate, Uh, primim în medie, primeam în medie 15 plângeri pe lună și acum am ajuns la 50, pentru că filtrul parlamentar făcea ca anumite dosare să nu mai ajungă la comisie, pentru că parlamentarii considerau că nu era necesar să ajungă. Astăzi, oricine ne poate sesiza și noi trebuie să studiem cazul fiecăruia în parte și să răspundem. Iată așadar dispozitivul în ansamblul său, colegiile în cele trei domenii pe care le-am citat joacă un rol important pentru că este clar uh, clară importanța apărătorului drepturilor în toate aceste subiecte noi. M-ați întrebat uh, dacă trebuie uh, îndeplinite anumite proceduri înainte de a sesiza apărătorul copiilor. În ce privește apărarea copiilor, putem fi sesizați direct. În ce privește deontologia forțelor de securitate, la fel. În ce privește lupta împotriva discriminării, la fel. Cerem doar celor care ne sesizează în domeniul uh, medierii, deci relația cu administrația, cu serviciile publice, să fi făcut deja uh, față de acel uh, serviciu public un prim demers de recurs și dacă răspunsul pe care l-a dat acea instituție publică nu este satisfăcător sau nu vine deloc, cetățeanul, toți cetățenii, oricare ar fi naționalitatea lor sau caracterul uh, regulat sau neregulat uh, al sejurului lor în Franța, toți cetățenii așadar ne pot sesiza. Rata de reușită, m-ați întrebat care este, uh, este evaluată la două treimi, două treimi, dar două treimi de reușită pe plângerile care, au, care sunt uh, admisibile. Dacă o persoană, de exemplu, se plânge că latră câinele vecinului noaptea, invocând dreptul său la somn și la liniște, nu, noi nu suntem în măsură să intervenim. Dar pe plângerile pe care suntem competenți, în două treimi din cazuri, reușim să obținem satisfacție. Mijloacele prin care atingem acest lucru, și voi încheia aici, mijloacele sunt foarte mari, dar uh, în principal e vorba de două poștă sau poștă electronică cu o creștere regulată ca peste tot a numărului uh, sesizărilor făcute prin intermediul uh, e mail Suntem pe cale să construim pagina de internet a apărătorului drepturilor cu un formular de sezizare Uh, dar uh, trebuie spus totuși că atunci când o persoană necesizează prin intermediul unei scrisori uh, scrise de mână, poate da mai multe detalii și poate fi mai clară decât dacă o face pe internet. Dar încercăm totuși să facem un formular care să permită furnizarea tuturor elementelor necesare analizării dosarului. Și a doua manieră este că în orașele și satele unde avem reprezentanți departamentali, put, oamenii ni se pot adresa. Avem 250 de agenții în Paris și 450 de delegați teritoriali pe, în toate regiunile Franței care lucrează în mod benevol. Mă rog, ei primesc o indemnizație modestă de 300-350 de euro, sunt adesea proaspeți pensionari care au experiență îndelungată. Unii au fost funcționari de impozite sau profesori, polițiști sau asistenți sociali. Deci au o cunoaștere bună a, unei meserii, uh, a meseriilor pe care au făcut-o, au timp pentru că sunt pensionari deja și au și motivația să o facă pentru că nimic nu îi obligă să o facă, dar o fac lucrează trei jumătăți de zi pe săptămână, primesc uh, aceste persoane și încearcă să fie util colectivității. Și este un dispozitiv foarte important, pentru că știți foarte bine, adesea când persoanele au dificultăți cu administrația, primul motiv al revoltei și furiei lor este că niciodată nu pot să se întâlnească cu cineva față în față. Uh, sunt tot trimiși de la Ana la Caiafa și nu îi ascultă nimeni și prin această rețea, care are 600 de puncte de primire pe uh, tot teritoriul francez, deja putem schimba lucrurile și schimbăm și impresia, pentru că oamenii văd că îi primește cineva care îi tratează cu respect și ascultă și dacă la sfârșit nu reușim să le dăm satisfacție, măcar rămân cu ideea aceasta că au fost tratați ca niște cetățeni în uh, adevăratul sens al cuvântului. Iată așadar ce doream să spun pentru a răspunde la întrebările noastre, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la Manuel Aguera Vela. Vă rog. Gracias. En primer lugar, mi agradecimiento en nombre de la institución. Mulțumesc. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh pentru invitația de a participa la acest seminar. Aș dori să subliniez care este rolul uh, ombudsmanului în Spania. Există o tradiție constituțională în acest sens. Instituția a fost creată în 1978 Instituția a fost creată ca o instituție la nivel înalt de apărare a drepturilor constituționale, a drepturilor fundamentale și acoperă toate drepturile care sunt acoperite de Carta Drepturilor Fundamentale. Am avut o dictatură de lungă durată și cetățenii în toată această perioadă au fost neajutorați în fața abuzurilor administrației. Exista un anumit, uh, o anumită stare de subordonare a cetățenilor față de administrație. Principala caracteristică a acestei instituții este independența sa. Consilierii sunt numiți prin majoritate calificată de Senat pe un mandat, pentru un mandat de 5 ani, mandat care coincide cu perioada, cu mandatul legislativ. Instituția poate ordona anchete, competențele în acest domeniu sunt foarte puternice, poate investiga, poate ancheta orice nivel administrativ în ceea ce privește încălcarea drepturilor fundamentale, poate oferi consiliere și recomandări organismelor administrative și de asemenea poate să consilieze puterea executivă cu privire la întrebarea dacă sau nu suntem eficienți în aplicarea drepturilor. Avem un rol important de jucat în materie de a convinge, nu de a judeca, pentru că noi nu suntem judecători. Și vă pot spune că 80% din cazurile care ne parvin sunt uh, cazuri de care se ocupă administrația publică ne ajută organismele locale, regionale și naționale și 80% din recomandările noastre către administrație sunt îmbrățișate, sunt acceptate. Avem între 35.000 și 40.000 de plângeri pe an din partea persoanelor fizice, cam 500 de plângeri din partea chiar din partea ombudsmanului, în momentul în care este identificată o încălcare și aproximativ 18.000 uh, de plângeri care sunt introduse în numele grupurilor sau asociațiilor care doresc rezolvarea unei probleme. anchetăm toate aceste cazuri, evaluăm absolut tot ceea ce ne parvine ca info- informație, parcurgem toate statisticile, vedem care au, fost, care au fost recomandările făcute, vedem care au avut succes, deci parcurgem toate aceste etape, după care mergem înaintea Parlamentului. Redactăm și rapoarte pe teme de larg interes, în special pe teme extrem de importantă pentru societate și teme de actualitate. De exemplu, problema imigrației care a început să se facă simțită început cu anul 2000. Cetățenii noștri erau foarte îngrijorați de problemele din această zonă. Se punea problema educării copiilor, familiilor de imigranți, se punea problema zgomotului, problema violențelor în școli, problema îngrijirilor medicale, a cazării acestor, a cazării persoanelor în vârstă, chestiuni ce țin de sănătatea psihică a acestor persoane și probleme legate de protecția minorilor, de stabilirea de centre de protecție pentru copii. Au existat tot felul de plângeri cu privire la tipul de pedepse din aceste centre sau vis-a-vis -vis de tipul de medicamente care sunt administrate tinerilor în aceste centre. Am anchetat toate aceste centre, am uh, mers în spitale, am mers în căminele pentru bătrâni, am mers în uh, azile și vă pot spune că facem parte din Comisia Națională pentru Drepturile Omului și avem mecanisme naționale de prevenire a torturii. Este vorba despre o inițiativă națională în acest caz. Avem de asemenea rolul de a pune sub semnul întrebării constituționalitatea legilor naționale. Avem prerogative speciale împreună cu membrii Parlamentului, cooperăm cu membrii guvernelor regionale în momentul în care există competențe care au fost transferate acestora. Cooperarea decurge cât se poate de bine. După cum am spus, 80% dintre recomandările pe care le facem noi sunt acceptate. Mulți consideră că suntem un ultim remediu pentru rezolvarea problemelor. De multe ori, eh, în loc să meargă la administrație, merg, vin direct la noi. Noi le spunem că ar trebui să meargă înaintea administrației mai întâi și să parcurgă toate nivelurile și abia într-o ultimă instanță să ajungă la noi. Primăria Madrid a inițiat un proiect a existat un, o procedură de licitație pentru un proiect de construcții, iar acest proiect ar fi avut un efect, a, a avut un efect negativ asupra clădirilor înconjurătoare care au început să se crape și să se prăbușească. Deci oamenii au fost nevoiți să-și părăsească casele din cauza construcțiilor care fusese efectuate în imediata proximitate a caselor lor. Am primit tot felul de explicații din partea autorităților uh, madrilene, spunându-se că există motive istorice pentru a apăra acele clădiri care datau din anii 1920. Oamenii au mers în instanță, ancheta a fost îndelungată, au fost tot felul de rapoarte tehnici cu privire la tehnice cu privire la mm, aceste construcții și s-a putut constata care au fost efectele asupra acestor clădiri. Am întocmit un probatoriu pe care l-am prezentat autorităților și am fost în măsură să dovedim că, într-adevăr, aceste construcții au fost cauza prăbușirii clădirilor din împrejurim. Autoritățile au acordat compensații, compensații persoanelor afectate și o parte din răspundere a fost apoi asumată și de societatea care câștigase licitația pentru proiectul de construcție. Acesta este doar un exemplu din multiplele cazuri cu care ne-am confruntat în ultima vreme dreptul de dreptul maritim și problemele din zona de coastă a Spaniei ne îngrijorează foarte mult. Vă pot spune că noi încercăm întotdeauna să apărăm drepturile acestor oameni, dar nu putem să o facem dincolo de limitările pe care ni le impune dreptul național. Am făcut tot felul de recomandări membrilor Parlamentului, astfel încât să vizeze problemele care rezultă din sfera dreptului maritim. Legislația în acest domeniu trebuie să fie modificată pentru a elimina orice tratament inegal. N-am avut prea mult timp în 10 minute să mă refer la toate problemele dificile pe care le avem, dar vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc foarte mult! Trecem mai departe la domnul Deshogan. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îmi pregătisem o prezentare PowerPoint. Dacă să economisim timp, am să merg mai departe fără. În probabil în momentul ăsta toată lumea e puțin, puțin somnoroasă, așa că am să încerc să rămân să fiu scurt și la obiect. Mulțumesc organizatorilor că m-au invitat să vorbesc și am să mă refer astăzi la instituțiile naționale privind drepturile omului. Instituțiile Naționale de Apărare a Drepturilor Omului sunt organizații independente, finanțare de stat, uh, funcționează pe baza Constituției Naționale și, după cum spunea colegul meu spaniol, sunt uh, organizate în conformitate cu principiile Națiunilor Unite de la Paris. Acestea trebuie să fie instituții independente. Independența lor trebuie să fie garantată prin statute sau Constituție. Trebuie să aibă o membrii reprezintă mai multe organizații, să existe un pluralism acolo. Care este activitatea lor? Activitatea lor acoperă o serie de domenii și niveluri naționale și internaționale, dar în principal la nivel național. Examinează legislația națională, de exemplu, colaborează cu parlamentele naționale, participă la întocmirea proiectelor de legi, participă la audieri în comisiile parlamentare și așa mai departe. Noi investigăm politicile în ansamblu, nu doar legile, ci și politicile în ansamblul lor. De asemenea, avem activități de educație și învățăm în mulți dintre noi eh, desfășurăm programe de instruire cu copii de școală sau uh, chiar cu polițiști sau alți specialiști. În ceea ce privește accesul la justiție, instituțiile naționale au mandate diferite și am să revin la acest aspect, însă putem interveni chiar la tribunal, când e vorba de a se acorda asistență juridică unor indivizi, putem desfășura investigații și putem rezolva plângeri. Deci, din multe puncte de vedere, suntem activi la nivel național, dar și internațional. Avem și funcții care depășesc uh, simplu acces la justiție. Instituțiile naționale operează în patru sectoare ceea ce privește Consiliul Europei, avem 36 astfel de instituții, 22 au statutul A în conformitate cu principiile de la Paris. Aceste 36 instituții naționale formează grupul european al instituțiilor naționale. Eu sunt, prezidez un grup de 15 astfel de instituții naționale. În Uniunea Europeană avem 19 instituții, 12 sunt de categoria A, să vă dau exemple, avem Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit cu Irlanda de Nord, Scoția și Anglia. Sunt 5 stat B, Austria, Olanda, Belgia, Slovacia, Slovenia și una de categorie C, România. Asta înseamnă că avem 11 state membre care fie că au o instituție care a solicitat acreditarea Națiunilor Unite, care nu a fost acreditată sau nu au deloc astfel de instituție, Care este mandatul obișnuit? Este ocupe de chestiuni uh, de drepturi socioculturale individuale și acest lucru este important pentru că încercăm să evităm aceste discrepanțe, aceste fracturi între mandate distincte asigurându-ne că standardele sunt respectate la toate nivelurile. Doamna vicepreședinte Reding vorbea de dimineață despre aceste relații între autoritățile naționale și Uniunea Europeană, relații în dublu sens. Trebuie să spun că această carte nu este înțeleasă foarte bine de instituțiile naționale. Noi suntem obișnuiți cu aplicarea verdictelor Curții Europene de Justiție, însă în ceea ce privește carta lucrurile stau puțin altfel. Uh, dacă vrem un parteneriat real și din acest punct de vedere cu instituțiile europene, uh, trebuie să se schimbe o serie de lucruri. De exemplu, capacitatea noastră este extrem de limitată, prin urmare, va trebui să vedem care este relevanța cartei pentru activitatea noastră și cred că uh, colegul meu, uh, Obozban Ajun Petru Spane, s-a referit la aceste aspecte. Tratamentul prost aplicat migranților, cum se aplică cartea în aceste cazuri. Uh, condițiile de încarcerare, abuzarea copiilor, prostul tratament al persoanelor cu dizabilități în instituții. Ne confruntăm în fiecare zi cu astfel de situații și le rezolvăm cum putem mai bine, în modul propriu. Însă, evident, carta este acolo, dar va trebui să avem o serie de îndrumări, să vedem cum am putea utiliza mai bine în ceea ce privește parlamentele. Uh, lucrăm și cu parlamentele și de asemenea lucrăm cu instituțiile Națiunilor Unite. De fiecare dată când suntem uh, invitați să vorbim în fața unor comisii competente. Am uh, vorbit de extradarea deținuților, de exemplu, câțiva ani în urmă. Instituțiile naționale pot fi comisii naționale, ombudsmanul național, instituții pentru egalitate, Instituția Națională pentru Prevenirea Torturii sau o combinație între acestea. Nu toți ombudsmanii sunt astfel de instituții. Am aflat, am, am văzut că în Spania, Spania au un, instituția ombudsmanului care este de categoria A și competențe în acest sens. Însă alte situații diferă. Polonia, Spania și Irlanda, ombudsmanul poate să rezolve astfel de plângeri. Ar trebui să vă spun că noi am efectuat un sondaj în grupul nostru înainte de această prezentare pentru a vedea care este situația plângerilor pe care le rezolvăm. De asemenea, noi putem reprezenta anumiți indivizi. Comisia irlandeză e un exemplu în acest sens. La fel, probabil și Comisia din Scoția, putem eventual apărea în fața ce, Curții Europcedo. Săptămâna trecută, de exemplu, am participat într-un caz care era vorba, în care era vorba de sterilizarea unor fete cu handicap mental. Uh, anumite instituții naționale, din cauza competențelor multiple, sunt silite să aleagă plângerile cărora le dau curs și avem nevoie de anumite criterii în acest sens. Alte instituții se ocupă mai mult de investigarea legislației, ca de exemplu în Franța, și există și instituții naționale care nu rezolvă plângeri Uh, instituția daneză, de exemplu, face acest lucru, el pur și simplu direct, redirecționează plângerile spre alte instituții, uh, ombudsmanul copiilor, instituții de acest gen, sau chiar către tribunale. Tribunalele pot, într-adevăr, rezolva multe dintre astfel aceste probleme, însă există mulți care nu doresc să meargă la tribunal, pentru că costurile unui proces sunt mult prea mari în ceea ce privește etapele ulterioare, în Polonia și Spania se urmărește un caz până în etapele târzii și dincolo. Analizăm practic practicile administrative, condițiile de detenție, chestiunile În concluzie, stimați colegi, aceste instituții naționale fac față unui număr excesiv de mare de plângeri și de multe ori nu pot să facă față cu succes. Există și plângeri care se referă la reformarea legislației. Programele de educație și instruire sunt o funcție, o funcție a instituțiilor naționale, însă, de regulă, aceste activități se desfășoară în subsidiar Putem interveni direct în anumite cazuri și suntem prezenți în fața unor tribunale naționale și internaționale. Vă asigur însă că activăm din plin, suntem deschiși la dialog, relația este una în dublu sens, nu trebuie să vină doar Uniunea Europeană să ne spună că trebuie să respectăm dispozițiile cartei. Cred însă că trebuie să vedem uh, la ce presiune sunt supuse instituțiile naționale. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Trecem mai departe la Serge Leonard. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați oferit uh, ocazia să exprimăm uh, poziția instituției Delegatului General pentru Drepturile Copilului din Comunitatea Francofonă din Belgia. Uh, instituția noastră a fost creată în 1991, odată cu ratificarea Convenției privind drepturile copilului. Este o instituție care face parte din, uh, guvern, din guvernul comunității franceze, dar avem garanții de independență față de acest guvern. Vreau să vă vorbesc despre misiunea noastră. Avem mai întâi o misiune de informare în ce privește Convenția Internațională privind drepturile copilului și facem așadar o activitate de promovare a acestei convenții. Avem misiunea de verificare a aplicării corecte a legii și a legilor și o misiune de emitere de recomandări față de diferitele guverne și organizăm grupuri de lucru pe chestiuni foarte precise. Poate fi vorba, de exemplu, de problema ratificării Convenției de la Haga din 96, dar și de asemenea, printre sarcinile noastre se numără cea de a primi plângeri individuale și în legătură cu această problemă a plângerilor individuale am fost invitat să vorbim aici, așadar o voi aborda. Aș spune că e foarte important de asemenea să nu uităm că suntem o instituție a comunității franceze și că Belgia este o țară foarte complexă și că materia drepturilor copilului este una transversală. Așadar, trebuie făcută o distinție față de uh, plângele pe care trebuie să le rezolvăm în mod uh, obișnuit care se referă la competența comunității franceze din Belgia și Uh, sigur, comparativ cu aceste plângeri, față de aceste plângeri, avem câteva prerogative, cum ar fi capacitatea de a cere accesul la dosare, de a fixa termene și, de asemenea, avem posibilitatea să intrăm în toate clădirile care sunt subvenționate de comunitatea franceză. Așadar, avem destule prerogative. Odată ce am spus acestea, aș adăuga că noi utilizăm aceste prerogative foarte, foarte rar și Sigur, textul acesta ne, ne dă o armă, dar o armă pe care nu, nu o folosim aproape niciodată. Există o serie întreagă de chestiuni care uh, depind de statul federal. Cum spuneam, uh, Belgia e o țară complexă, există multe comunități și după aceea există și statul federal și o, o serie întreagă de chestiuni sunt ge, gestionate de statul federal. În ce privește problema materia drepturilor copilului, trebuie să știți, de exemplu, că în Belgia uh, măsurile de protecție care privesc minorii delinvenți sau minorii în pericol, aceste măsuri sunt luate de puterea judiciară, însă implementarea acestor măsuri de plasament sau de acompaniament uh, Uh, sunt de competența comunității franceze. Așadar, există o situație de transversală și noi trebuie să colaborăm pe aceste chestiuni. Iau un alt exemplu, adopțiile internaționale. Avem două autorități centrale de adopție internațională, una federală care se ocupă cu verificarea validității documentelor verifică faptul că există documente valide, consimțământ valid și apoi mai avem și o autoritate centrală a comunității franceze care are drept sarcină acompaniamentul persoanelor. La fel și pentru uh, răpirile uh, copilor de către proprii părinți aici avem o responsabilitate de protecție. Comunitatea franceză are această responsabilitate. Am spus toate acestea pentru a vă arăta că instituția noastră trebuie să colaboreze cu alte autorități care nu sunt sub autoritatea comunității franceze, dar totuși ar fi imposibil ar fi imposibil să rezolvăm aceste probleme fără să facem apel și la celelalte instituții. Așadar, este o muncă laborioasă de făcut, trebuie organizate contacte și trebuie întreținute contacte pentru a ne permite să rezolvăm toate aceste probleme. Și înțelegeți că există o problemă instituțională Uh, existând toate aceste instituții federale, fiecare instituție este foarte mândră de prerogativele sale și încearcă să și le păstreze. Deci e nevoie de o, o acțiune de corelare. Iau exemplul unei uh, fete care fusese abandonată aici în uh, Belgia, tatăl său avea un permis de sejur în Anglia, această tânără a fost abandonată aici la Bruxelles, tatăl i-a luat uh, documentele, s-a întors în, cu ele în Anglia și nu mai existau documente. Această fată nu mai avea documente. Și noi am uh, examinat posibilitatea de a aplica articolul 56 din regulamentul Bruxelles 2 bis și am organizat o reuniune o ședință uh, cu reprezentanții parchetului bruxelez, cu autoritățile centrale și cu reprezentanții minorului. Însă, da. Asta, aici a fost vorba de o inițiativă a noastră, nu e scris nicăieri că avem aceste prerogative, ci mai degrabă am făcut uz de autoritatea morală a unei instituții ca a noastră, mă rog, morală, poate intelectuală sau... Oricum, am uh, acționat în acest fel pentru a rezolva situația. De asemenea, am, uh, avem și alte misiuni, alte sarcini. Cred că în cadrul unei instituții cum este a noastră, Misiunea Consiliului este foarte importantă pentru că persoanele au nevoie de informații și avem și noi o misiune de informare, așadar trebuie să satisfacem cerințele de informare și pentru a face acest lucru, evident că avem nevoie de funcționari uh, pregătiți, informați în domeniul uh, protecției internaționale a tinerilor, a drepturilor copiilor, uh, deci oameni informați și competenți. Și cred că în cadrul misiunii noastre avem nu doar uh, responsabilitatea de a consilia, ci și de a orienta, în sensul că există o serie întreagă de cazuri în care trebuie să știm cum să orientăm bine dosarele. Vin oameni să ne vadă uneori, e vorba de adolescenți sau chiar de copii Uh, însă cea mai mare parte a uh, plângerilor și cererilor vin din partea unor părinți sau unor apropiați ai copiilor. Așadar, în cadrul acestor misiuni de informare trebuie să uh, știm să le spunem unde să pună accentele, să le dăm calea de urmat. Acesta este un lucru important. În ce privește întrebarea pe care mi-ați spus-o, domnule președinte, întrebările pe care ni le-ați adresat, domnule președinte, cred că în ce privește instituția noastră, într-adevăr suntem o instituție de ultimă instanță, suntem ultima linie de apărare și orientăm persoanele. Uh, persoanele ni se adresează uh, după ce au epuizat o serie întreagă de recursuri judiciare, administrative, uh, dar se întâmplă și situații în care ele nu cunosc toate instituțiile judiciare care există în comunitatea franceză și atunci noi orientăm spre aceste instituții Așadar, în principiu, suntem cumva o ultimă linie de apărare și în ce privește evaluarea uh, acțiunilor noastre, a spune că n-am făcut o statistică. Aș zice că, în, într-o manieră generală, lupta în favoarea drepturilor copilului, lupta pentru drepturile copilului este o luptă cotidiană, permanentă și iau un exemplu de mulți ani ne luptăm împotriva uh, problematicii uh, eșecului școlar, școlar în comunitatea uh, franceză și mai ales a notelor cu cifre în comunitatea franceză. E un dosar general foarte complicat. De 10 ani ne luptăm cu asta și acum am obținut o poziție din partea guvernului care a spus ne angajăm într-o luptă împotriva uh, repetenției și vom ține cont de recomandările OCDE și ale uh, forumului PISA n-aș uh, spune că am avut foarte mare succes, pentru că, pe de o parte, ne-a luat 10 ani această activitate și, pe de altă parte, ar fi o aroganță din partea noastră să spunem că suntem învingători în această bătălie. Există o serie întreagă de asociații ale părinților care au, și-au unit eforturile și care colaborează cu noi în acest proiect. Așadar, problema, în problema evaluării avem un comitet uh, de supraveghere care face exact acest lucru, ne supraveghează activitatea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Peter Redding are cuvântul acum. Good morning, or is it... Bună dimineața sau bună ziua. Nu, e dimineața, bună dimineața. Urma să vă prezint o, câteva slide-uri PowerPoint, dar iată, tehnologia ne-a învins. Deci eu o să încerc să parcurg cât mai bine această temă. Mă voi concentra pe cinci aspecte. Mai întâi o să vă prezint imaginea generală a prerogativelor noastre, apoi voi vorbi despre felul cum tratăm plângerile intern și la ce duce asta, iar apoi voi vorbi despre strategia noastră în materie de acțiuni judiciare și de asistență judiciară. Apoi aș dori să vorbesc și despre obstacolele cu care ne confruntăm și cu care ne vom confrunta și pe viitor în asistența pe care o acordăm, pentru că eu cred că acest lucru are implicații și pentru alte organisme de drepturile omului din Europa. Și, în al cincilea rând, concluziile pe care le putem trage din toate aceste elemente. Comisia noastră este un organism independent, ca și alte organisme de acest fel, are puterea de a promova bunele relații în societate. Așa cum a spus și Dez, trebuie să fim independenți și uh, existăm din octombrie 2007. În ce privește drepturile omului, avem o serie de prerogative pe care le îndeplinim. Oferim consiliere și asistență persoanelor fizice în mai multe feluri și voi reveni la acest aspect. Putem interveni în cazuri cheie înaintea instanței, ca și amicus curie, Putem de asemenea să introducem acțiuni în nume propriu în momentul în care considerăm că există o încălcare a drepturilor omului fără să fie nevoie de o plângere din partea unei persoane fizice. De asemenea, efectuăm anchete în diferite sectoare și cred că acest lucru este cât se poate de important. În tot cazul este important pentru noi, pentru că acolo unde constatăm probleme sistemice, anchetele sunt absolut esențiale pentru a determina producerea unor schimbări. Recent am efectuat astfel de anchete cu privire la um, hărțuirea persoanelor cu disabilități. Facem o anchetă cu privire la traficul de droguri în Scoția. Nu avem însă puterea de a reprezenta în instanță persoanele, cu excepția situațiilor de discriminare, cauzelor de discriminare, unde putem face acest lucru. Deci trebuie să ne utilizăm celelalte prerogative într-un mod creativ. Cum tratăm plângerile? Le tratăm în două modalități cheie. Există două feluri în care oamenii ni se pot adresa. Există o linie telefonică dedicată acestor cauze avem cam 50 de angajați care oferă asistență oamenilor care ne sună și asistența include problemele de drepturile omului. Încurajăm și firmele de avocatură să contacteze echipa noastră juridică în momentul în care ele consideră că ar trebui să cooperăm pe anumite aspecte sau să ne implicăm într-un anumit caz avem și linii directoare clare pe site-ul nostru de internet care explică ce este Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ce este Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale, ce pot face cetățenii, unde se pot, cui se pot adresa, cum să o facă și așa mai departe. Am spus că nu putem să-i sprijinim pe, nu putem sprijini în instanță persoanele fizice, dar putem să le spunem putem să le spunem care sunt persoanele care o pot face și care sunt persoanele care, o pot, care le pot ajuta. De exemplu, Ombudsmanul European. Avem un program de granturi, de asemenea, care cred că anul trecut uh, sumele se ridicau la 10 milioane de lire pe care le dădeam organizațiilor care oferă tot felul de asistență și uh, consiliere persoanelor fizice care se confruntă cu astfel de probleme de drepturile omului. Deci dacă noi nu putem să ajutăm persoanele respective, alții pot și noi îi ajutăm pe aceea. Statisticile, din păcate, nu le puteți vedea, dar o să vă spun cum arată ele. Prin uh, linia telefonică am primit cam 5600 de plângeri pe drepturile omului în ultimii 3-4 ani. Este interesant faptul că unele grupuri se plâng mai mult pe această cale decât altele. Am făcut o analiză să vedem de ce se întâmplă acest lucru, dar, uh, de exemplu, există 469 de plângeri din partea oamenilor cu disabilități și 364 din partea persoanelor reprezentând minorități etnice, dar doar 16 din partea homosexualilor și doar câteva din partea transexualilor. Iată așadar că trebuie să facem eforturi în sensul încurajării și altor grupuri de a face plângeri și pentru a afla de ce nu apelează la noi. Vorbim despre sectoare acum, despre domeniile în care activăm, vă pot spune că este vorba despre guvernul central, guvernul, guvernele locale, poliția, sistemul de sănătate, pentru că acestea sunt sectoare cheie care dețin răspundere în materie de drepturile omului la, nivel, la nivelul Uniunii Europene. Al treilea punct despre care voiam, voiam să vorbesc este implicarea în cauzele judiciare. Sunt atât de multe plângeri încât nu poți să le tratezi pe toate și trebuie să fii selectiv, trebuie să alegi care sunt cauzele cruciale unde consider că trebuie să te implici pentru ca instanțele în cele din urmă să emită o hotărâre. Avem o strategie, după cum am, am spus, care nu face decât să traseze anumite priorități, de exemplu contraterorismul, protestele împotriva poliției, traficul de droguri și reducerile reducerile de drepturi sociale care au ca urmare ne imposibilitatea de a-și exercita drepturile fundamentale. Am fost implicați în 63 de cauze naționale, în 16 cauze la CEDO, în două cauze la curtea la în organismele menționate de DEZ, în mai multe controle interne și în două cauze la Curtea Europeană de Justiție. O cauză a fost Coleman cu privire la o persoană cu disabilități. Nu o să intru în detalii, dar aș dori să intru în detalii cu privire la o cauză pe baza cartei, care este interesantă pentru că ea arată care este impactul pe care putem să-l avem la nivel european în ceea ce privește interpretarea cartei cauza se numește NS, împotriva secretarului de stat de la Ministerul de Interne. Cauza este 411 per 10. Decizie, concluzia avocatului general este foarte recentă, este din septembrie 2011. Cauza este cât se poate de interesantă pentru că ea este legată de dreptul la azil și de regulamentul pe care l-am introdus în 2003, 243 per 2003. Aceasta este legislația care determină care este țara care trebuie să trateze solicitarea de azil în Uniunea Europeană. Cinicii vor spune că acest regulament a fost introdus pentru a-i împiedica pe solicitanți să vină în Regatul Unit. Nu cred că este vorba de cinism aici, este un fapt. De exemplu, dacă avem uh, solicitanți de azil afgani care au cerut azil în Grecia și au ajuns până în uh, Regatul Unit, S-a spus că solicitarea sa trebuie tratată în Regatul Unit, nu în Grecia, pentru că dacă este returnată acolo, condițiile pentru solicitanții de azil sunt atât de precare încât se riscă încălcarea unor uh, drepturi fundamentale, precum dreptul la demnitate, dreptul la azil și așa mai departe. Avocatul general, nu, îmi cer scuze, cealaltă chestiune viza sfera de aplicare a protocolului 30, protocol pe care guvernele britanic și polonez le-au convenit cu privire la interpretarea cartei. Întrebarea era dacă se aplică sau nu pe deplin carta în Regatul Unit. Deci se pune problema implicațiilor pe care carta le poate avea asupra Regatului Unit și asupra Poloniei, bineînțeles. Am intervenit la nivelul autorităților uh, britanice, dar uh, am intervenit și pe lângă Amnesty International, de exemplu, lucru care arată cât de mare este importanța acestei cauze. Important este de asemenea faptul că s-a făcut trimitere la cauza MSS împotriva Belgiei și Greciei de la CEDO, care analiza problema dintr-o altă perspectivă. Era vorba despre o persoană care ajunsese în Belgia după ce inițial ajunsese în Grecia și nu i s-a dat voie să ceară azil în Belgia. S-a statuat că există o încălcare a drepturilor consacrate de articolul 3. Pe scurt, concluzia avocatului general există deja, așteptăm hotărârea. În hotărâre se spune că, într-adevăr, Regatul Unii trebuie să verifice dacă drepturile sunt încălcate în momentul returnării, deci nu a fost un proces automat. Deci dacă acest lucru se confirmă prin hotărâre, acest lucru înseamnă că guvernul britanic și alte state membre vor trebui să țină cont de faptul dacă solicitarea ar trebui mai degrabă să se rezolve în țările lor și nu în Grecia, în ceea ce privește persoanele care intră pe teritoriul Uniunii Europene. just, <laughs> sorry, just very briefly. Foarte pe scurt, dacă îmi dați voie. V-am vorbit despre obstacole și v-am spus că nu avem prerogative pentru asistența judiciară a persoanelor fizice. Alte obstacole cu care ne vom confrunta sunt reducerile bugetare. În, următorii, în următorul an acestea vor fi de 50% amenințarea legislației privind drepturile omului. Acest lucru reprezintă o problemă fundamentală în Regatul Unit și cred în toată Uniunea Europeană. Iar în final aș dori să spun că se discută dacă aceste organisme pot interveni în, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă au fost deja implicate în cauza la nivel național. Ideea este că deocamdată nu pot să fac acest lucru, lucru care contrastează cu regulile CEDO, unde organizațiile de acest tip și ONG-urile de acest tip pot interveni. Și cred că acest lucru reprezintă o breșă în uh, sistemul judiciar al uh, Curții Europene de Justiție. Am vorbit chiar cu uh, Grefa Curții Europene de Justiție și am fost de acord că este nevoie să se reanalizeze acest aspect, mai ales dată fiind importanța cartei și importanța organismelor care apără drepturile fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc că a fost foarte interesant. Ultimul vorbitor este domnul Butler. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am auzit recent că cineva a creat un partid politic împotriva PowerPoint, partidul anti-PowerPoint și n-aș fi crezut că are atâți aderenți în Parlamentul European. Astăzi am să mă refer la trei probleme. Am să încep cu o trecere în revista a plângerilor primite în statele membre, apoi am să mă refer la problema conștientizării drepturilor și în final voi încheia cu o discuție a posibilităților uh, de a direcționa victimele spre autoritățile competente care le pot adresa plângerile. Ar fi două lucruri în legătură cu cifrele pe care intenționam să vi le prezint, nu vi le pot arăta, va trebui să vi le prezint oral. În primul rând este vorba de legislația împotriva discriminării. Plângeri și nu includ plângeri făcute în alte domenii. Sunt cifre oferite de instituțiile care se ocupă de egalitatea în drepturi și nu includ uh, cifrele provenind de la alte instituții specializate sau nu se referă la cazuri care nu sunt gestionate de aceste instituții. În tabelul pe care l-am adus cu mine am două coloane și cifrele în esență ne arată că există o diversitate remarcabilă de la un stat membru la altul, când e vorba de numărul de cazuri înaintate în anumite state membre, sunt câteva mii de astfel de cazuri, în alte state doar sute, în altele mici 20 sau 10. Asta pentru anul 2010, însă situația a fost similară și pentru 2009, alt an pentru care avem cifre am operat o serie de modificări în funcție de mărimea populației în statele membre respective. Ne putem aștepta la un număr mai mare de oameni într-un stat membru mai mare sau mai, un număr mai mic de cazuri într-un stat membru mai mic. Și chiar dacă ajustăm aceste cifre, există diver, uh, diferență remarcabilă între statele membre, ceea ce privește numărul de cazuri. Cum putem explica această diferență? Categoric nu doar uitându-ne la mărimea populației. putem accepta cifrele ca atare și să spunem că acele state membre în care s-au înregistrat foarte puține plângeri eh, se descurcă foarte bine și nu există cazuri de discriminare acolo și că în cazurile în care numărul de plângeri este foarte mare, cum ar fi Regatul Unit, Franța sau Suedia, unde sunt mii de plângeri, nu se descurcă așa de bine în materie de a proteja drepturile omului. Nu cred că această interpretare ar fi justă, e superficială și naivă. Uh, nu, diferența între numărul de plângeri înaintate este vor, se leagă, în opinia noastră, de grad de conștientizare a acestor chestiuni de către populație, de accesul la organizații competente și așa mai departe. În 2009, agenția a publicat o serie de studii bazate pe o investigație de amploare, s-au intervievat 23.000 de indivizi eh, provenind din minoritățile etnice și de etnii diferite 80, 60 și 25 sunt cifrele esențiale. În medie 80% dintre respondenți nu au putut desemna nici măcar o organizație care oferă sprijin victimelor discriminării. Nu știau nici de, de vreun ONG, sindicat, uh, grup specializat, instituție specializată. Când li s-a dat numele unei astfel de organizații, 65% au spus că nici măcar n-au auzit de numirea respectivă vreodată și doar 25% dintre cei intervievați știau că se asigură protejarea împotriva discriminării în domenii cum ar fi accesul la o locuință, bunuri și servicii și loc de muncă. Ce înseamnă asta? Nu e o chestiune Chestia nu e că oamenii nu știu la care ușă să bată, nici măcar nu știu că există o ușă potrivită. Uh, și acest lucru nu trebuie scăpat din vedere. Asta ne explică și de ce multe cazuri nu sunt raportate, nu se formulează plângeri. 82% dintre cei intervievați au spus că da, au fost victime ale discriminării, dar n-au raportat acest lucru. Prin urmare, cifrele pe care le avem ar trebui să fie mult mai mari. Deci nu avem o idee clară cu privire la magnitudinea fenomenului, cel puțin nu încă. Cum rămâne cu cei care raportează astfel de cazuri? Bine, demersul lor este îngreunat de o serie de factori. În multe state membre există multe organisme. Multe instituții se ocupă de discriminare. Discriminarea este menționată în dreptul național. Există alte organisme care se ocupă de protejarea datelor, drepturile copiilor, drepturile celor persoanelor cu dizabilități, ale vârstnicilor, tortură. Există Uh, ombudsmanul avocații poporului și mai există și organisme la nivel național și regional. E un mozaic deci, de instituții care pot să deruteze o persoană care nu știe exact cum funcționează sistemul și care este structura acestuia. Uneori, inclusiv competențele se suprapun și asta complică situația și mai mult. Nu știi care instituție este într-adevăr competentă și adesea, chiar dacă ai multe instituții, există discrepanțe între mandatele acelora. Nu, nu, nu se ocupă de aceeași categorie de drepturi. Deci ești trimis de colo-colo și nu ajungi unde trebuie să ajungi, pentru că în ultima instanță n-ai cu să te adresezi. O întrebare interesantă ar fi ce se întâmplă în practică, ce se întâmplă atunci când o persoană adresează o plângere unei instituții care nu are competență specifică. Un raport uh, care urmează să fie publicat se bazează pe interviuri cu 200 de victime ale abuzurilor și organizații intermediare, ONG-urile sau sindicatele care sprijină aceste victime în demersurile lor. O întrebare pe care o punem uh, care este sistemul de trimitere. Dacă vine cineva la dumneavoastră, un ONG, puteți să-i direcționați în, în, spre organizația care are într-adevăr competențe. La fel, dacă o plângere nu este primită de autoritatea competentă, se face ceva sau pur și simplu îi se spune nu putem face nimic? Li se oferă ceva călăuzie sau nu? Aș sugera patru remedii posibile. O posibilitate menționată și de antevorbitori ar fi crearea unei agenții specifice pentru drepturile omului. Condițiile de acreditare sunt stricte și precise. Un mandat larg cu privire la drepturile omului, care să elimine aceste găuri independență juridică, resurse adecvate și puterea de a desfășura o investigație și de a participa la procesul legislativ și la informarea populației. Aceste organizații existente, care există deja în anumite state membre, respectă aceste criterii și primesc un anumit statut, statutul A, dacă respectă toate criteriile. În Uniunea Europeană, în ultimii ani, a crescut numărul acestor agenții de, de protecție a drepturilor omului care au primit statutul A. În opinia noastră sunt 12 astfel de agenții în 10 state membre care au statutul A. Trei dintre ele în Regatul Unit. Aveam și o hartă frumoasă, arată, arată extraordinar, credeți-mă pe cuvânt. Care sunt avantajele unei astfel de agenții. Această chestiune a fost deja discutată. Putea trece direct la concluzie eventual? Avantajele unor astfel de agenții sunt că scade șansa de a bate la ușa greșită. Un alt avantaj este că se, reducă, se reduce numărul de încălcări uh, pentru că această agenție participă și la procesul uh, legislativ. Riscul, dacă uh, fuzionării unor uh, instituții deja existente, este acela de a reduce capacitățile în ultimă instanță. O altă posibilitate ar fi să se creeze o organizație umbrelă, să se ia toate organismele diferite și să se creeze un singur ghișeu, practic, care poate coordona toate solicitările de informații și poate direcționa mai departe plângerile primite. Uh, avantajul ar fi că există un singur punct de acces pentru victime. Dezavantajul este că dacă se creează un singur punct de acces, nu se elimină neapărat um, deficiențele și, și fracturile, discrepanțele dintre mandatele existente. O altă posibilitate ar fi o colaborare între agenții. Organismul care primește o plângere o și rezolvă și doar în anumite cazuri redirecționează plângerea spre o altă organizație. Preferabil acest lucru trebuie să se facă intern, victima nu mai are nicio bătaie de cap, odată ce a trimis solicitare va fi contactată de cine trebuie. Dezavantajul este că asta îngreunează activitatea organismelor respective. Și în al patrulea rând, ideea unui singur punct de acces. E o idee pe baza care ați putea crea un program de computer, de exemplu un portal pe care indivizul pot folosi pentru a răspunde la o serie de întrebări. Și aceste întrebări o să reducă treptat numărul de organisme posibile care ar putea discuta plângerea respectivă. Avem un proiect în acest sens, proiectul Clarity pentru 2013. O alternativă ar fi ca la finalul acestui demers, care răspuns la anumite întrebări de pe portalul respectiv, programul generează un formular pe care îl completezi și care este trimis apoi automat către instituția competentă. Este o provocare tehnologică, însă ar fi o cale de a reduce obstacole structurale oferind indivizilor un punct de acces ușor de utilizat. Dezavantajul este că nu toată lumea poate să folosească această tehnologie în mod eficient, deci probabil va trebui să te bazezi pe o organizație intermediară, ca un ONG, de exemplu. Și am să mă opresc aici. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare foarte interesantă. Acum, întrebări din partea a audienței. Doamna Auken. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult pentru prezentările foarte interesante. Am o întrebare pentru ombudsmanul spaniol. Știți că Spania este principalul nostru client la Comisia PETI. Avem atât de multe petiții din Spania și nu avem uh, sentimentul că sistemul nostru juridic ar funcționa și de multe ori oamenii sunt pierduți dacă nu reușesc să ajungă la noi. Și să spunem așa că n-am o părere prea bună despre un în spaniol, ca să mă exprim decent. În primul rând, vreau să mă refer la o lege care în principiu pe care o aveți și care nu e neapărat rea, dar care este folosită uh, arbitrar, în sensul că Uh, sunt oameni care din cauza acestei legi să, li s-au luat casele și uh, vreau să știu unde uh, vor merge acești oameni. Asta va depinde foarte mult de cum se va aplica legea. Apoi, lipsa de armonizare între diferitele regiuni, în special Valencia. Acolo legea care există încalcă ea însăși drepturile fundamentale ale Uniunii Europene și din câte consider eu și Constituția spaniolă. Acești oameni sunt pierduți pentru că dacă se duc la tribunalele naționale, le ia ani și ani să uh, termine un proces și costă enorm de mult și nu primesc niciun ajutor. Singurul ombudsman care ne-a, singurul ombudsman care ne-a ajutat cât de cât uh, au fost cei regionali, cel din uh, Valencia. Și întrebarea mea este pentru noastră. Chiar credeți că Spania oferă protecția drepturilor omului, protecția drepturilor fundamentale suficient de mult încât uh, nu trebuie ca oamenii să vină la Uniunea Europeană? Vă mulțumesc foarte mult. Mai avem 10 minute de interpretare. E o interpretare interesantă, dar poate că sunt și lucruri care pot fi rezolvate într-un mod bilateral. Este un, o problemă foarte, foarte mare aici în Parlament. Domnul Boștinaru. Un comentariu scurt și două întrebări pentru domnul Peter Breeding. Prima întrebare. Avem un caz foarte ciudat, un farmacist francez care nu, care nu este de dreptul să Uh, dețină o farmacie în Marea Britanie pentru că legea britanică interzice acest lucru. Ar putea biroul noastră să ajute un astfel de uh, caz pentru că el clar încalcă regulile Uniunii Europene și în al doilea rând am putea prevedea că mai, de, uh, mai devreme uh, mai degrabă decât mai târziu Marea Britanie și guvernul Marii Britanii să uh, semneze Carta Fundamentală pentru că acum mai este în situație de opt-out E o realitate acest lucru. Și în al treilea rând am auzit că domnul David Cameron se gândește la posibilitatea ca Marea Britanie să nu implementeze uh, decizii ale Curții Europene de Justiție. Uh, Curții Europene pentru Drepturile Omului, mă scuzați. Asta este un lucru șocant pentru Parlamentul European. Care este evaluarea noastră? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să mulțumesc tuturor uh, prezentatorilor ce mi se pare cel mai revoltător, și o să revin aici la afirmațiile domnului Bucler, cel mai revoltător este discordanța în ce privește informațiile oferite cetățenilor. Așadar, pe de o parte există nevoia de a îi comunica cetățenilor europeni care sunt drepturile sale uh, în caz de litigiu, drepturile pe care trebuie să și le apere, și pe altă parte nu există niciun ghișeu unic, uh, niciun fel de sistem de orientare foarte centralizat care să permită uh, așa cum există, să se întâmple așa cum se întâmplă în Franța cu ghișeul unic ca plângerile să fie direcționate spre serviciile competente în funcție de natura lor. Deci cred că în aceste condiții e foarte dificil pentru cetățean la nivel european să se descurce, să-și apere drepturile fundamentale uh, și această carte există pentru a apăra, sigur, niște idei, dar și pentru a apăra cetățeanul european. Asta trebuie să fie prioritatea. De asemenea, remarcăm că există multe distorsiuni și diferențe între mediatori atunci când acesta există și acum câteva zile am avut pe mediatorul polonez în comisia noastră, în comisia PETI. Mediatorul polonez are puteri de-a dreptul extraordinare și are, după ce se dă o decizie judecătorească, el are chiar puterea să atace astfel de decizii, de decizii dacă le consideră eronate. Așadar, din cauza acestor diferențe care există între diversele țări, de ce n-am avea un uh, mediator general de, și de ce uh, cetățeanul n-ar putea să aibă un acces mai facil la informații centralizate pentru a putea să-și apere drepturile? și adesea în Comisia de Petiții avem uh, situații cum este aceasta pe care o voi uh, relata și care mă, m-a impresionat. Problema a uh, Jugendamt din Germania, practic e vorba de un divorț între un cetățean german și o persoană care nu este cetățean german. Și problema asta apare regulat la Comisia PETI. În câteva săptămâni o să facem o misiune de informare la Berlin ca să încercăm să ajungem la miezul acestei probleme care tot revine și revine de ani de zile și niciodată nu e rezolvată. Pentru că Comisia de Petiții nu are putere în acest domeniu, nu are decât putere de orientare și de ani de zile noi încercăm să orientăm aceste persoane și există foarte multe cazuri uh, de acest gen. Însă, în fine, ar trebui să existe o coordonare între mediatori și dacă acest lucru s-ar întâmpla, cred că lucrurile s-ar rezolva de 10 ori mai repede. Și reiterez întrebarea, de ce mediatorii au roluri și puteri diferite în statele membre? De ce nu există peste tot mediatori? Există o coordonare între aceștia? Cum se coordonează mediatorii între ei? Vă mulțumesc. A mai fost o întrebare din partea unui membru, cred că aici. Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Trebuie să-mi cer scuze că nu am urmărit întreaga sesiune, dar aș vrea să adaug ceva la comentariile dumneavoastră. Ar fi o problemă cu legislația costieră din, din Spania și un, s-ar considera că e o problemă bilaterală. Nu cred, pentru că există foarte mulți cetățeni spanioli, dar și britanici și germani care sunt afectați de această lege și aș vrea să înțelegeți că aceasta nu este o problemă exclusiv spaniolă, ci o problemă europeană. Și Uh, vă rog să respectați acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc și a mai fost aici o întrebare și după aceea facem, uh, trecem la răspunsuri. Da, pentru că mai avem încă interpretare să vorbesc în germană, dacă îmi permiteți. Am două întrebări. Prima, către mediatorii reprezentați aici, din diferite state membre, în ce mod aveți acces sau căutați accesul la publicul larg și cum eh, diferențiați între cauzele individuale și mm, cauzele care pot fi grupate, care, cauzele de același fel care pot fi grupate. Mă gândesc, de exemplu, la mediatorul european care vine la televizor și prezintă problemele înaintea publicului larg la televizor. Și o întrebare către domnul Reading cu privire la Carta Drepturilor Fundamentale, o întrebare foarte scurtă în engleză. Acum avem Carta Drepturilor Fundamentale, dar avem Regatul Unit, Polonia și vom avea și Republica Cehă. Dacă acceptăm această modificare de tratat, țări care beneficiază de această situație de opt-out și aș dori să știu ce înseamnă acest lucru în practică, care este adevărata care este adevăratul uh, efect asupra populației. Colegul din Spania, vă rog. Mulțumesc. Îi mulțumesc doamne Auken, care a pus mai multe întrebări în intervenția domniei sale. Mai întâi cu privire la sistemul nostru complicat, alambicat, la faptul că, cu privire la faptul că justiția este foarte lentă. Ei bine, vă pot spune că administrația însăși pune diferite obstacole în calea acțiunilor noastre. Se pare că nu avem ce face, obstacolele există și trebuie să le trecem. Există nivelul regional, există comunitățile autonome, există și, bineînțeles, instanțele naționale, diferite platforme la care cetățenii pot apela înainte să apeleze la noi. În ce privește situația drepturilor, fundament, drepturilor omului în Spania și felul în care sunt garantate, știu, știu foarte bine că există multe plângeri care ajung uh, la dumneavoastră în Comisia PETI. Eu însumi uh, particip la lucrările Comisiei pentru Petiții în Parlamentul Național al Spaniei. De două mandate parlamentare observ ceea ce se întâmplă în această comisie. Dumneavoastră vorbeați despre spaniolii care au a doua casă și care a fost afectată în uh, respectiva cauză, dar vă pot spune că sunt mulți alții care se confruntă cu tratamente inegale pentru că dați-mi voie să vă spun, dreptul spaniol este de fapt foarte puternic când vine vorba de drepturi sir, without translation, without Ah. And yeah. using the microphone. So please, Mr. Boudis, if you just want to... Si vous voulez it's working choisir... Now. No, no, it's working. Maintenant, ça marche. Et est-ce qu'il y a encore la traduction Si. Maintenant, ça fonctionne. Traduction. Oui. Muy brevemente, si me permite el presidente, yo creo que ya, ya funciona, ¿verdad? ¿No? A mí sí. Funciona, ¿no? nu? Da.